I think we can start. Ich begrüße sehr herzlich Pat Cox. Îl salut călduros pe Pat Cox. Îl cunoaștem cu toții foarte bine, nu-i așa? A fost uh, președinte al Parlamentului uh, European, a fost mult timp membru al Parlamentului European și acum este coordonator pentru coridorul scandinav-mediteranean. Planul său de lucru vă stă la dispoziție. Ne bucurăm tare mult, domnule Cox, că sunteți alături de noi. Aveți 10 minute la dispoziție pentru o prezentare. So, Mr. Chairman and members, good afternoon. Domnule președinte, stimați membrii, bună ziua! Vă mulțumesc pentru că îmi dați uh, posibilitatea să vă vorbesc despre acest coridor scandinav-mediteranean. În această prezentare scurtă, aș dori să vă prezint planul de lucru pentru, al acestui coridor. O, o să vă dau câteva detalii privind procesul uh, urmat să vă prezint uh, rezultate cheie privind uh, finanțarea proiectului relevantă pentru acest coridor și să vă spun câteva lucruri despre pașii viitori uh, preconizați. Știți foarte bine că în acest an se marchează demararea acestor coridoare și din martie 2014 au fost numiți toți coordonatorii în mod informal ne-am început activitatea la începutul anului, am fost numiți în mod uh, oficial la începutul lunii martie, moment din care am uh, discutat cu statele membre, cu regiunile, cu companiile de infrastructură pentru a începe și printr-o consultanță externă să dezvoltăm planurile coridoarelor și să înțelegem în mod uh, comun ce înseamnă, care sunt uh, chestiunile principale pentru fiecare coridor. Au fost organizate mai multe întâlniri, deja am purtat conversi, conversații numeroase cu părți implicate din Parlamentul European, cu reprezentanții parlamentelor din statele membre, cu reprezentanții guvernelor uh, și al uh, autorităților politice regionale. Coridorul între Scandinavia și Marea Mediterană este descris pe scurt pe această imagine. Traversează șapte membre ale, state membre ale Uniunii Europene, Finlanda, Suedia, Danemarca, trecând prin uh, Germania, Austria, Italia și ajungând până în Sicilia și Malta. La sudul uh, Oslo, la sud de Oslo există și o legătură cu Göteborg, deci și Norvegia face parte din acest coridor până la urmă. Pe lângă cele state, șapte state membre plus Norvegia, am identificat 18 uh, noduri uh, urbane care respectă criteriile regăsite în regulamentul uh, votat de Parlament la sfârșitul anului 2013, apoi există 19 aeroporturi cheie, 25 de Uh, porturi cheie, 44 de terminale între uh, căile ferate și uh, căile rutiere și se parcurge o, o zonă bogată a Uniunii Europene. Coridorul și activitatea din primul an pentru stabilirea standardelor a s-a bazat pe criteriile din regulament și apoi a analizat uh, diferitele moduri de transport și le-a evaluat în funcție de criteriile stabilite în, uh, în uh, regulament. După cum puteți vedea de pe această imagine, un criteriu este electrificarea, apoi analizarea sistemelor de energie electrică, apoi sarcina pe axă și greutatea care poate fi transportată și apoi lungimea trenurilor cu o lungime minimă de 740 de metri și apoi sistemul ERTMS și apoi am evaluat 9000 de kilometri de cale ferată în funcție de aceste criterii și cei care au insomnii pot consulta toate aceste detalii pe internet. Um, aceste detalii pot fi regăsite și pentru aeroporturi, porturi și așa mai departe. Apoi, dacă ne gândim la respectarea standardelor TNT, am identificat uh, o listă de provocări în ceea ce privește drumurile. Nu este o surpriză faptul că în uh, zonele marilor orașe și în perioadele de vârf există problema congestiei, trafic, uh, traficului, problemele legate de uh, lipsa spațiului de parcare și așa mai departe. În ceea ce privește porturile, trebuie să cercetăm mai în profunzime situația și mai ales dimensiunea terestră, hinterlandul din spatele, din spatele porturilor. În ceea ce privește aeroporturile, un punct esențial se referă la interconectare. Toate aceste aeroporturi, cu excepția șapte aeroporturi de, de dimensiuni mai mici, sunt conectate prin, cu căi feroviare, feroviare um, însă trebuie să lucrăm mai mult la lanțul logistic. Am încercat să identificăm problemele critice din acest coridor și principalele două legături uh, care lipsesc până acum este tunelul de bază Brenner, care leagă Innsbruckul de uh, Italia și ar lega Marea Mediterană de nordul uh, Europei printr-un tunel subteran și de asemenea, legătura fixă Femer-Belt, uh, care va lega în cele din urmă Germania de Danemarca, legând uh, Hamburgul de Copenhaga și apoi în nord înspre Malmo și Stockholm. Fiind interconectate până la urmă două macroregiuni ale Uniunii Europene. Am uh, acordat o atenție deosebită recurgerii la RTMS și o să vă dau câteva detalii mai imediat, însă acest moment este un sistem um, dificil de, de pus în aplicare, probabil vom avea timp, vom avea nevoie de timp până în 2030. Am uh, examinat și posibilitățile de actualizare a unui număr mare de infrastructuri. Există mai multe uh, experimente pilot în desfășurare și uh, care se află deja în faza precomercială. Va trebui să accelerăm uh, acest proces în timp și va trebui să vedem care sunt uh, uh, punctele nodale din punctul de vedere al infrastructurii feroviare și rut, rut, uh, rutiere. În ceea ce privește nevoile de investiții, am identificat până acum 394 de proiecte care trebuie să fie dezvoltate și încheiate până în 2030 pentru a ne atinge toate aceste obiective. Am estimat că vom avea nevoie de un volum de investiții pe acest coridor de 144 miliarde de euro, însă doar pentru, probabil este vorba de doar 73% din costuri. Deci 144 de miliarde de euro este uh, nevoia minimă, nu cea maximă. 73% din investiții uh, trebuie să meargă înspre căile ferate, 21% pe căile rutiere, 3% înspre porturi și 3% pentru aeroporturi și uh, noduri urbane. Prioritizarea investițiilor este deosebit de importantă pentru a planifica și finanța cadrul de investiții pe viitor. Am identificat un număr de priorități de top, care sunt stabilite de fapt de dumneavoastră în uh, regulament. Legăturile transfrontaliere care vor aduce o plus valoare europeană au fost un vector important al muncii noastre din ultim, ultimele 12 luni și revin la uh, tunelul uh, Brenner uh, Basel și legătura între uh, Germania și uh, Danemarca, care trebuie să fie bine legate la restul infrastructurii, pentru că dacă nu, nu vor fi, nu își vor îndeplini potențialul maxim. Și apoi, ultima conectare, conectarea porturilor cu restul infrastructurii este deosebit de importantă și va trebui să investim mai mult și în RTMS pe termen lung. În plus, În următoarele săptămâni vom uh, lucra mai mult cu consultanți externi pentru a înțelege mai bine ce se întâmplă cu nodurile urbane știm că Roma nu a fost construită într-o zi și trebuie să dedicăm mai mult timp uh, acestei probleme. Apoi, să vedem care este situația uh, softurilor care însoțesc toate aceste uh, rețele, să vedem care este situația stimulilor de a folosi căile ferate sau nu în plus, strategia de comunicare este deosebit de importantă și vă pot da câteva exemple în acest sens, exemple bune din punctul meu de vedere, de bune practici. În planul nostru de lucru am invitat statele membre și mă bucură faptul că au fost de acord să creăm un așa numitele laboratoare de idei cred că trebuie să ne îndepărtăm de ideea de a invita experți la Bruxelles pe care să-i ascultăm, ci să alegem echipe de experți care uh, fac deja lucruri foarte bune, să-i uh, punem împreună cu alți oameni care întreprind alte lucruri bune și, pentru, și să învățăm ceva în urma acestor uh, schimburi de opinii. Um, guvernul uh, din Suedia, de exemplu, ne-a oferit un expert uh, cu jumătate de normă pentru a ne ajuta și am salutat și, de fapt, am încurajat un număr mai mare de experți naționali să se implice în activitatea definirea acestui uh, coridor, dacă statele membre își doresc acest lucru. În ceea ce privește acum guvernanța și misiunile, am uh, organizat deja patru uh, întâlniri ofi- oficiale. Avem mai multe grupuri de lucru privind uh, porturile, am implicat și autoritățile regionale. Și eu personal cu Leo Hubert, de exemplu, am făcut 21 de misiuni, de vizite Planul de lucru a fost finalizat până la sfârșitul lunii decembrie, plan de lucru care a fost adoptat de statele membre printr-un consens unanim, ceea ce reprezintă pentru noi o încurajare, nu doar pentru noi, dar și pentru cei care și-au propus să respecte un calendar uh, similar cu cel al nostru. Aș dori, domnule președinte, să subliniez în mod specific sprijinul imens pe care uh, îl primim din partea personalului uh, trimis de Comisia Europeană și aș dori să mulțumesc lui Leo Huber și Mena Van de Camp pentru volumul de muncă investit în pregătirea acestor vizite și acestor misiuni. În ceea ce privește finanțarea proiectelor, dacă îmi permiteți să spun câteva cuvinte și despre această Chestiunea pe 29 iunie. Doamna comisar Bulc a anunțat rezultatul celui mai, cel mai mare apel de uh, propuneri, cel mai, cea mai mare propunere a Comisiei în acest domeniu din momentul în care uh, s-a lansat uh, proiectul TNT din 1994 și mă bucur că pot spune că un număr important de proiecte din acest coridor au fost finanțate. În total este vorba de 14 proiecte propuse spre finanțare de către Comisie, cu un volum de finanțare de 1,92 miliarde de euro, deci aproximativ 15% uh, din fondurile alocate două din cele mai uh, importante proiecte, legătura între Germania și Danemarca și între Italia și Austria au primit cea mai mare parte a finanțării, uh, reflectându-se dimensiunea transfrontalieră a plus valorii europene, 146 de milioane de euro pentru celelalte 12 proiecte, Um, sunt dedicate infrastructurii feroviere, rutiere, interconectării între acestea, combustibili alternativi și așa mai departe. Există și un număr de proiecte finanțate prin uh, programele orizontale, autostrăzile maritime și RTMS, și interesul mare pentru aceste finanțări. Știți că 725 de proiecte au încercat să obțină finanțare, doar, dar 276 au primit această finanțare. Ne demonstrează nevoia care există pentru dezvoltarea infrastructurii de transport. Și în fine, dacă îmi permiteți, domnule președinte, voi încheia cu pașii viitori. Vom avea două alte uh, întâlniri în septembrie și în decembrie vom uh, numi consultații externi care să ne asiste cu viitoarele etape de planificare. Avem orientări generale din partea dumneavoastră, conectarea, uh, facilitatea conectarea Europei și cred că a venit momentul să trecem la punerea în aplicare. Există un consens politic între principalii actori și așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu dumneavoastră pentru a ajunge la o manifestare concretă a acestui obiectiv uh, comun european de a ne îmbunătăți viitorul printr-o mai bună infrastructură de transport. Vă mulțumesc pentru atenție și aștept cu nerăbdare întrebările. Mulțumesc. Și acum avem posibilitatea de a adresa câteva întrebări. În primul rând, Hena Virconan. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, Pat Cox. E o mare plăcere să vă avem uh, alături de noi la Comisia de Transporturi. Uh, acest coridor e unul din cele mai importante în Europa, cred, pentru că e unul din cele mai uh, lungi, conectează nordul și sudul Europei. E important pentru mine că eu sunt finlandeză. Oferă Uh, conexiuni și cu granița rusă și atunci acces la piețele rusești. Sigur că în ziua de astăzi nu prea avem cine știe ce fluxuri comerciale cu Turcia, uh, cu, mă scuzați, cu Rusia, știm din ce motive, însă pe termen lung e important să avem aceste bune conexiuni și cu această uriașă piață asiatică. Deci, de aceea acest coridor scandinavo-mediteranean este foarte important pentru viitorul Europei, consider eu. De asemenea, cred că e un mare exemplu de multimodalitate cu aeroporturi, porturi, autostrăzi rutiere, autostrăzile mării și așa mai departe. Am avut ocazia să ascult prezentarea lui Pat Cox încă de acum câteva săptămâni, dar asta a fost înaintea noile noilor evoluții cu publicarea listei uh, Conectarea Europei și acum sunt interesată să știu ce părere aveți despre această listă. Știm că majoritatea fondurilor au fost alocate proiectelor care au îmbunătățit rețelele TNT. Și e bine că e așa. În Scandinavia, de exemplu, multe porturi și căi ferate importante vor beneficia de uh, finanțare, de asemenea proiecte NGL și scrubbing. Ați menționat deja două probleme importante, două verigi lipsă, cele mai importante până acum, care se vor, vor bucura de finanțare. Să vă întreb, vă satisface starea de fapt și modul în care s-au făcut alocările? Credeți că vor fi rezolvate cele mai mari probleme cu acești bani? Și altă întrebare, ați spus că următorul pas ar fi să ne concentrăm mai mult asupra zonelor urbane. Cred și eu că e important. Eu provin din Finlanda, de la periferie, ca să spunem așa, și aș vrea să vă întreb, coridoarele uh, se termină în sudul Finlandei, nordul nu face parte în acest coridor. Vă întreb dacă nu cumva considerați că pe viitor ar fi posibil să continuăm coridoarele și mai spre nord. Cred că în viitor trebuie să profităm și, la, și de perspectivele oferite, nou, nou, oferite nouă de uh, zona arctică. Van de Kamp. Îți faci acum vin Van de Kamp. Oder ați du nicht gemeldet, ne? Da. I think it's more fair you first take the other groups. Okay. Dann würde ich sagen Jens Nielsen. Atunci dacă nu, atunci Jens Nielsen. Dacă nu dorește domnul Van de Camp să ia cuvântul. Eu sunt come from Norra Sverige. Mulțumesc, domnul Nilsson. Da, vin și eu din nord, ce anume din nordul Suediei. Și sigur că mă interesează foarte mult uh, acest coridor. În ce privește prioritățile care uh, trebuie stabilite pe uh, stabilite. Mă bucură situația cu acest coridor, pentru că avem și noi priorități cu coridorul Baltic, cu nordul Suediei, nordul Finlandei, Însă, sigur, trebuie să fie interconectate și la acest coridor, după cum a spus uh, colega finlandeză. Aș avea câteva <clears throat> întrebări. Din uh, pură curiozitate, uh, cum uh, vă desfășurați rolul de coordonator? Cum lucrați cu statele membre? Că aveți guvernele, sau cel puțin în Suedia, se fac eforturi pentru cofinanțare, trebuie să uh, ne asigurăm că uh, că există o bună cooperare de, cu guvernele. De exemplu, uh, calea ferată Austria-Copenhaga n-a fost inclusă, dar totuși cum conlucrați cu guvernele? O a doua întrebare. Uh, un laborator al ideilor. Îmi place acest concept. Este un lucru bun, pentru că dacă e vorba să faci uh, investiții majore în infrastructură, trebuie implicate foarte multe persoane și cunoștințe, dar trebuie să nu gândești conformist, totuși, să fii inovator. Ce părere aveți? Această inițiativă poate oare continua? Vor fi implicate orașele? Credeți că vor continua ele la, ă, să contribuie la acest laborator? Că, poate că trebuie să continue nivelul local, nu poate un european să se ocupe de tot. Mulțumesc! Mulțumesc acum, Ghezina Maesna. Ja, eigentlich după Frau Telischka zuerst, weil er die Poate că domnul Telișca ar fi trebuit să înceapă, pentru că a ascultat tot timpul, da, bine, încep eu. Bună ziua, n-am fost de la bun început aici și tocmai de aceea vreau să iau cuvântul la doua. Am câteva întrebări concrete, domnule Cox. Pe de o parte, Tunelul Sherman Belt e foarte important, face parte din coridorul dumneavoastră. Știm că acest tunel este uh, important, dar nu este lipsit de probleme. Și de aici întrebarea pe care o pun întotdeauna în cazul coridoarelor. În ce măsură puteți dumneavoastră în cazul acesta influența uh, guvernul german? Știți prea bine că există un acord între Germania și uh, Danemarca, un acord uh, pe baza căruia uh, acest tunel ar trebui să fie investit, dar mai vin pe lângă acest tunel și alte mici legături care pornesc din el. Dar aceste mici legături nu sunt finanțate de către cele două state. Prin urmare, vreau să vă întreb care sunt posibilitățile noastre de a influența statele membre vizate, astfel încât toate aceste mici legături să fie într-adevăr finanțate. După aceea, planul pentru Hamburg, Dreza și Hanovra este vorba acolo despre o rețea de cale ferată. S-a tot discutat despre ea, însă nu s-a întâmplat nimic în realitate. Uh, Vreau să vă întreb în ce măsură puteți să convingeți statele membre că astfel de proiecte sunt într-adevăr încărcate de plus valoare europeană și oare n-ați avea nevoie de ajutorul nostru? Asta e prima întrebare. A doua întrebare. Mi se pare foarte important ca în cazul proiectelor europene să există o bună cooperare. Vreau să vă întreb care este colaborarea pe care o aveți cu domnul Simpson, Brian Simpson. Uh, L-am, i-am adresat ieri uh, exact aceeași întrebare domnului uh, Brian Simpson. Sunt multe porturi în coridorul dumneavoastră, deci cooperarea cu domnia sa este importantă. Uh, o altă întrebare. În ce măsură dumneavoastră sunteți implicați în strategiile adriatică, ionică, etc. Mi se pare că e important ca și dumneavoastră să fiți implicați în astfel de, implicați în astfel de discuții. Mulțumesc, domnul Vin van den Kamp. Um, de heer Cox heeft al wat gezegd. Mulțumesc, domnule președinte. Pat Cox a vorbit deja despre partea de comunicare. Am întrebat asta și pe ceilalți coordonatori. Cetățenii europeni știu tot ce se poate ști despre Grexit, dar nu știu nimic despre proiectele TNT. Eu înțeleg că dumneavoastră vorbiți cu uh, autoritățile locale, însă ce anume facem în ce privește comunicarea pentru marele public, marele public european, dacă pot să spun așa. Apoi, o a doua întrebare. S-a vorbit deja despre acest subiect. Uh, Licențele sunt uh, proiecte complexe. Sigur că totul trebuie aprobat la nivel local, regional, există probleme sau se respectă calendarul? Cum se va proceda? Și a treia întrebare. Eu nu nu cunosc răspunsul. Gradul de ocupare al coridoarelor este diferit de la caz la caz. De exemplu, în Finlanda, traficul uh, intern uh, e diferit de traficul de la Hamburg la Hanovra, de exemplu, din nordul Germaniei. Se ține cont și de acest aspect. Sunt uh, tronsoane pe care traficul diferă foarte mult. Apoi, fondul FACE, că asta s-a vorbit și de facilitatea conectarea Europei, CEF. Însă, ce se întâmplă cu FACE? Mă gândesc la, de exemplu, legătura dintre Danemarca și Suedia și până la Brenner. Nu putem să activăm aceste fonduri și în acest context. Mulțumesc. From Malta. Urmează domnul Sant, uh, invitatul nostru de la Econ, reprezintă Malta. Mulțumesc, domnule președinte. Aceste progrese prezentate aici sunt uh, impresionante și creditul uh, în principal este domnului Cox uh, personal, în calitate de coordonator al proiectului. Autoritățile din Malta au fost lăudate pentru flexibilitatea și acțiunea lor de până acum, de punere în aplicare și ca rezultat multe din obiectivele necesare uh, în liniile directoare TNT au fost atinse. Totuși, planul de lucru pentru acest coridor, ca altele din aceeași categorie, uh, privilegiază zone și regiuni din eurozonă care uh, au uh, mari diferențe de dezvoltare economică. Uh, armonizarea regiunilor europene este o mare prioritate mai nou pentru noi. Poate că acest coridor ne va da lecții valoroase pentru mai multă convergență în practică între regiuni. Aș dori să știu dacă dumneavoastră, domnule Cox sau alți coordonatori de ă, planuri și coridoare, ați fost asociați în vreun fel cu propunerile ă, din cadrul planului Juncker sau FACE pentru noi investiții în Europa și, pe, în ultimul rând, pentru a promova convergența. Apoi, în implementarea planului de lucru până acum, ați, v-ați confruntat cu dificultăți în ce privește coordonarea proiectelor între uh, regiuni care au uh, rate de performanță economică foarte diferite, de exemplu, între nord și sud. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Telicca. Uh, thank you, good afternoon. Uh, Mulțumesc, uh, domnule Cox. Uh, ce ne-a spus dumneavoastră și ce am auzit de la colegi este doar o confirmare a faptului că noul concept de TNT este unul de succes. Nu știu dacă e cel mai bun efort uh, de partajare și utilizare a mijloacelor financiare limitate de care dispunem în cel mai bun mod, dar e un exemplu foarte bun. Uh, mulțumesc. Bun, deja s-au pus multe întrebări aici. Uh, știu, îmi pare bine că ați spus că interacționați foarte bine cu colegii în legătură cu autostrăzile uh, mării și Găzine a pus o întrebare concretă în acest sens. Eu vreau să știu dacă de când uh, a fost adoptat uh, FACE știindu-se că s-au luat bani de la CEF. Care, care ar fi intențiile statelor membre, anumite proiecte care inițial urmau să fie finanțate din CEF, oare acum se intenționează a fi finanțate din, uh, din FACE și în cazul coridorului noastră credeți că e ceva compatibil, țin, ținând cont de faptul că CEF, desigur, se ocupă cu proiectele de natură puțin diferită decât FACE? poate să existe și beneficii de pe urma investițiilor apoi. Care sunt uh, experiențele noastre, Ați spus cu instrumentele folosite până acum, credeți că au fost utile? Care ar fi așteptările? Sau ați avut așteptări prea mari oare? Aș mai fi avut două întrebări, dar au fost deja uh, puse de colegii mei, deci mă opresc aici. Mulțumesc acum, Dominic Riche. Mulțumesc, domnule președinte, am o singură întrebare. Există un tronson al coridorului în care avem o uh, intersecție cu Baltica, una, o altă rețea transeuropeană în nordul Germaniei. În plus, e vorba de un loc în care guvernul federal uh, și guvernul landului respectiv studiază proiecte uh, suplimentare, instrumente foarte importante. Întreb dacă s-a făcut o reflexie și o coordonare a grupului de contact în legătură cu modul în care toate aceste proiecte din acest uh, nod strategic se intersectează. Vielen Dank. Jetzt habe ich mich nochmal draufgesetzt. Mulțumesc și eu m-am înscris pe lista vorbitorilor. Tronsoanele transfrontaliere sunt într-adevăr foarte importante. Au o plusvaloare europeană. Care este posibilitatea de a determina statele membre să se concentreze mai întâi de toate pe secțiunile transfrontaliere și mai apoi pe marile proiecte? În Germania avem tronsonul Erfurt-Nürnberg. Acesta va fi finalizat uh, peste un an și ceva dar de la München până la tunelul Brenner Basis nu există niciun fel de cale ferată. Deci s-a folosit un miliard de euro pentru un proiect național fără ca statul care a primit acești bani să fie obligat să investească și în secțiunile transfrontaliere. Deci, cum credeți că am putea să de- determinăm statele membre să investească în proiectele acestea transfrontaliere? Oare nu le-am putea șantaja? Nu, nu primiți banii uh, fără investițiile astea necesare. După aceea mă uit uh, la legătura dintre Oslo și Trelleborg. Îmi dau seama că Rostock este un alt uh, port. Mă întreb de ce nu este inclus în această linie. Uh, în, această, în acest coridor? De deci ce nu este inclus într-un proiect uh, care să lege până la urmă Oslo de Valeta? În Germania am avut o mulțime de alte proiecte de același gen care au murit pur și simplu în fașă. Dacă tot vorbiți despre nodurile urbane, Hanovra, uh, și uh, Dresda uh, sunt uh, mari puncte nevralgice în Germania. Ei bine, aceste puncte nevralgice ar putea fi am, al, ar putea fi ameliorate în cazul în care toate punctele importante pe aceste coridoare ar fi într-adevăr incluse în proiectele europene. De ce nu uh, băgăm uh, și rostocul acolo? În trecut s-au tot purtat discuții, discuții de genul acesta între Germania și uh, Danemarca, spre exemplu, pentru tunelul acela a existat un acord în acel uh, caz, dar acordul parcă a lăsat, uh, a rămas așa limitat, uh, fără să fie suficient de extins. De ce s-au obținut bani pentru acest tunel, fără ca, după cum spunea doamna Meissner, să fie integrate toate punctele nevralgice care ar fi putut până la urmă fi ameliorate prin intermediul acestui proiect? Vreau să vă întreb ce se află în spatele tuturor acestor decizii. Am auzit că în, condiții, în contextul uh, investițiilor CEF, uh, din CEF, uh, Danemarca a refuzat să vină cu proiecte pentru alte lucruri decât tunelul acesta care se lege Danemarca și Germania. Au fost o serie de discuții pe tema aceasta în Danemarca și în Germania, bineînțeles, dar Iată, oare nu ar trebui să să ne asigurăm că până la urmă marile, aceste, marile proiecte sunt într-adevăr cele care trebuie să fie finanțate? Oare nu putem în același timp să forțăm statele membre să finanțeze și micile proiecte care, part, care poate ar fi fost mult mai raționale? Și tot cu transfrontalierul. Uh, cu 15 ani în urmă în Spania s-a creat o autostradă prin Pirinei. Patru benzi, minunată, Uh, care se oprește la granița franceză. Francezii au spus că nu vor continua construcția autostrăzii. Comisia pe vremea aceea a spus că nu se va mai repeta un asemenea caz. E inacceptabil ca o autostradă finanțată în proporție de 85% din fonduri europene să uh, fie până la urmă fără urmare, fă, să fie necontinuată. Acel lucru uh, sau Uniunea Europeană spunea pe vremea aceea că nu se va mai întâmpla asta și iată avem tunelul dintre Germania și uh, Danemarca. Danemarca. Vă dau cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru toate aceste întrebări, vă mulțumesc pentru uh, toți cei dintre dumneavoastră care m-ați susținut în procesul acesta. Vă mulțumesc tare mult! Acum, în ceea ce privește prima întrebare, dacă sunt uh, mulțumit de fondurile care au fost alocate coridorului. Am spus că au existat 735 de proiecte uh, din care au fost selectate doar 276 de proiecte. Ei bine, în acest context, mă bucur tare mult că tunelul Brenner Baze a fost unul dintre, cele, dintre proiectele uh, selectate și a primit 1,2 miliarde de euro. Și în ceea ce privește tunelul dintre Germania și Danemarca, acesta a fost pe locul al șaselea dintre cele 270 și ceva de proiecte selectate. Deci, iată, e un loc uh, mai mult decât uh, um, meritoriu în acest uh, în acest clasament. Ferman Belt a primit 580 de milioane de euro în această rundă de alocări. Sunt absolut convins că, convins că construirea acestui uh, tunel va duce la investiții suplimentare. Aceste investiții au fost făcute până în momentul de față, până în anul 2019, dar uh, în această rundă nu s-au făcut alocări pentru anul 2020. Deci dacă Proiectul va fi demarat. E clar că acest proiect de tunel uh, își va crea în curând uh, propriile sare proiecte, proiecte care vor fi, bineînțeles, uh, depuse la următoarele apeluri de oferte, la următoarea rundă de alocare Uh, în cadrul CEF, dar și în cadrul, bineînțeles, a proiect, uh, programului sau planului Juncker. Eu cred că e un început bun, nu e capătul călă, călătoriei nici pe departe, ci doar începutul. În ceea ce privește acest tunel între Germania și uh, Danemarca, trebuie să vă spun că acest proiect încă nu a demarat. Uh, la Brenner Bazer, uh, baze, lucrările pot începe sau au început deja și pot continua pe baza noii finanțări. La, între uh, Germania și uh, Danemarca lucrurile nu au fost uh, începute deja și tocmai de aceea spun că spun, le spun tuturor celor care se plâng de alocarile uh, obținute de acest proiect că nu e rău, dată fiind situația. Dați-mi voie să vă spun că în uh, Finlanda S-a tot purtat, s-au tot purtat discuții pe tema aceasta. Trecând uh, peste geopolitică actuală și care nu are nimic de a face până la urmă cu infrastructură, există uh, voința necesară în, final, în Finlanda pentru a exploata toate con- conexiunile europene. Ne dorim ca aceste conexiuni să ajungă până la granița cu Rusia și, uh, bineînțeles, să se uh, dezvolte bine înspre sud. În ceea ce privește nordul Finlandei și a Suediei, în general, dacă coridorul se oprește în sud, uh, se oprește din pricina lipsei de, până la urmă, valoare adăugată. Dar dați-mi voie să vă spun că niciodată nu am încercat să-i uh, dăm la o parte pe cei uh, din, uh, din Sud și întotdeauna ne-am consultat cu ei. La fel am făcut și cu Nordul. Am încercat întotdeauna în studiile noastre să acomodăm atât nevoile din nordul extrem, cât și cele din sudul extrem. Toate aceste nevoi, chiar dacă nu sunt incluse în pro- proiectul de coridor așa cum arată el în momentul uh, de față, nu sunt lăsate la o parte și în curând mă voi, voi vizita nordul Suediei la invitația unor uh, comunități, uh, comunități care vor încerca să-mi prezinte care sunt nevoile lor. Da, traficul de persoane de la nord la sud este uh, prea puțin important, dar traficul de marfă este într-adevăr uh, important. În ceea ce privește orașele, avem 9000 de kilometri de cale ferată, uh, mii de kilometri de șosele, distanțele sunt mari. Prin urmare, ar fi o iluzie să credem că vreun coordonator ar putea fi capabil să facă față tuturor acestor nevoi. Prin urmare, e nevoie de descentralizare, e nevoie de includerea actorilor de la fața locului. Și tocmai de aceea am discutat cu ECOSOC, am încercat să creez astfel o legătură cu societatea civilă, o legătură de care avem nevoie, dar pe care nu putem, cu resursele noastre, neapărat să o creem. Uh, ne-am întâlnit la Malmo uh, și întâlnirea de la Malmo cu uh, oamenii din zonă a fost un succes. Prin urmare, iată, încercăm să-i încurajăm pe toți să-și asume responsabilitate. În ceea ce privește tunelul Ferman Belt și influența pe care o avem noi, întrebarea pusă de doamna Meissner, cred că această întrebare a fost una de natură generală și uh, Ferman Belt este până la urmă doar un eh, eh, exemplu care ne ajută să să eh, dăm un răspuns. Sunt într totul de acord. Tunelul în sine este insuficient fără legăturile, fără conexiunile um, limitrofe. Ar fi ca și cum uh, ne-am aflat într-un pub irlandez care nu servește bere irlandeză. E un exemplu pentru a simplifica lucrurile. Deci, ce vreau eu să vă spun? purtăm discuții permanente cu toate nivelurile implicate. Mă întâlnesc cu miniștri sau cu secretari de stat din Danemarca sau uh, din Germania și întotdeauna discutăm despre lucrul acesta. De asemenea, de fiecare dată când discut cu căile ferate germane sau căile ferate daneze, discut despre acest uh, subiect. De fiecare dată când mă întâlnesc cu actorii regionali sau societatea civilă, ei bine, de fiecare dată vorbim despre acest subiect. În octombrie vrem să mergem în landul Schleswig-Holstein și vrem să ne întâlnim cu toate autoritățile locale pentru a sublinia importanța acestui proiect. Dați-mi voie să vă spun că uh, compania daneză responsabilă pentru lucrările acestea lucrează sau efort, depune eforturi mari pentru primirea tuturor uh, uh, certificatelor necesare pentru a demara lucrările. Deci, toate certificatele acestea sunt din ce în ce mai greu de obținut. S-au pus tot felul de întrebări, s-au pus tot felul de, s-au stabilit tot felul de standarde și compania din uh, Dan- uh, Danemarca a reușit să facă față așteptărilor. S-au creat uh, vreo 11.000 de pagini de text prin care compania a încercat să explice ce se întâmplă și de ce acest tunel este bun. Și mi se pare lucru, un lucru foarte, foarte uh, bun. Uh, e o muncă de documentare necesară, necesară și pentru noi până la urmă. Am discutat uh, cu, și cu Germania pe tema aceasta și acum uh, încercăm să vedem care va fi uh, rezultatul prioritizării stabilite la nivelul Germaniei în domeniul transporturilor. Știți prea bine, cei care, dintre dumneavoastră care reprezentați Germania, că, că s-a purtat o dezbatere intensă pe tema aceasta în Germania industria, ministerul, etc., uh, cu toții au spus că infrastructura din Germania este, Germania este prea puțin finanțată datorită costurilor mari de mentenanță. Investițiile noi sunt prea puține. Nu e analiza mea, e analiza altora și iată, acesta este subiectul unei dezbateri purtate acum în Germania. Avem nevoie de ajutorul dumneavoastră? Da, bineînțeles, ajutați-ne în continuare, insistați în continuare că nu are niciun sens ca statele membre să fie de acord cu planurile noastre, fără ca după aceea să-și asume responsabilitățile. Da, ați fi niște avocați excelenți. Cooperarea cu Brian Simpson. E bine, da, Răspunsul este da. De fiecare dată când vizităm un uh, port, uh, trimitem un dosar detaliat lui, uh, îi trimitem un dosar detaliat lui Simpson și ne întâlnim regulat cu el. În ceea ce privește strategia baltică, ne vom întâlni cu miniștrii din zonă și vom încerca să venim cu o abordare comună. După aceea, vă povesteam despre consultanții noștri care depun eforturi și au depus uh, eforturi pentru a evalua ne- nevoile noastre. Uh, puteți uh, citi raportul lor și, de asemenea, varianta scurtă a acestuia. Uh, dar în acest uh, context, dați-mi voie să vă spun că uh, trebuie să recunosc că la nivel de comunicare, chiar dacă în interior se poartă o mulțime de discuții, în, în exterior, până la urmă, din pricina lipsei de comunicare, programele noastre CEF sau EFSI până la urmă sunt prea puțin cunoscute și doar printr-o mai bună com- comunicare putem să ne asigurăm că politicile noastre sunt uh, Um, se bucură de sprijinul cetățenilor europeni. Strada Y, planul A se pare că a eșuat, dar nu știu ce se întâmplă cu planul B, nu îl prea cunosc în detaliu, dar acest uh, proiect este clar necesar din pricina blocajelor rutiere din zonă și blocajelor în general din zonă. După aceea, proiectele din uh, Um, coridorul nostru care vor fi finanțate prin EFSI. N-am o listă, dar cu siguranță sunt, uh, sunt multe care s-ar putea bucura de finanțare din planul Juncker. E cu siguranță, sau e sigur că nu neapărat proiectele feroviare vor fi sprijinite din planul Juncker, ci cele care aduc uh, uh profit și ajung repede la maturitate, dar există proiecte suficient de mature care ar putea fi uh, beneficiate de această finanțare. În ceea ce privește Malta, mulțumesc pentru uh, uh, comentarii. Acum, în ceea ce privește convergența nord-sud, da, există probleme. M-am întâlnit cu o serie de guverne uh, Uh, și am discutat uh, cu acestea. Am aflat că există priorități, există decizii deja luate uh, de a finanța ceva sau altceva. Există alte guverne însă care, din păcate, nu pot să pună în aplicare o serie de proiecte, nu pentru că n-ar vrea, ci pentru că se tem să nu încalce cine știe ce criterii. Mi-ar plăcea ca uh, Uh, în cazul proiectelor finanțate prin CEF uh, să se folosească regula de aur pentru deficitul statelor membre ar fi mai bine, dar bine, uh, tema aceasta este una sensibilă din punct de vedere politic și știți dumneavoastră mai bine decât mine asta. cea celelalte uh, întrebări. Forumurile funcționează? Da, funcționează la diferite uh, niveluri dar e nevoie de un, uh, sau ele sunt un, uh, un instrument care poate duce la consens, la colaborare și la numitor comun. Și lucrul acesta este important. E important ca raportați la coridorul nostru să știți știm cu toții cei implicați că planurile primite de fiecare autoritate în parte au fost aceleași, au fost asemănătoare și uh, lucrul acesta e important pentru obținerea consensului. Deci formulile sunt un mijloc de comunicare. După aceea, punctele de intersecție între uh, diferitele proiecte, întrebarea domnului Riche. dar simt voie să vă spun doar că anul trecut, anul trecut uh, coordonatorii s-au întâlnit de vreo 6-7 ori uh, sau poate de mai multe ori și asta vom face și în continuare. După aceea, domnule președinte, secțiunile transfrontaliere despre care vorbeați, nu, așteptăm, nu pot să vă spun decât că așteptăm planurile și prioritățile guvernului german în domeniul transportului. Ne-am întâlnit cu președintele căilor ferate germane și am înțeles în urma acestei discuții că uh, Uh, Deutsche Bahn este uh, dispus uh, să investească pe baza însă a fondurilor publice. Deutsche Bahn nu este interzi, interesată de parteneriatele public-private. Bine, vom vedea ce se întâmplă într-adevăr și, bineînțeles, vom încerca să obținem cât mai multe rezultate din situația cu care ne confruntăm. După aceea, așteptările comune Dați-mi voie să vă spun următoarele. Din moment ce toate statele membre au acceptat acest plan, din moment ce toate statele membre, cu ajutorul experților din comisia, Comitetul CEF, pentru prima dată din 1994 încoace, au uh, a fost de acord cu fondurile alocate de comisie, nimeni n-a zis nu, nimeni n-a ales să, să nu fie implicat. Deci e o situație istorică. Și ce ne arată asta? Ne arată că printr-un model bazat pe uh, uh, un regulament prin intermediul acestor coordonatori. Iată, ne aflăm pentru prima dată în istoria tenteurilor în situația în care nici un stat membru nu s-a opus uh, uh, vreunuia dintre cele 276 de proiecte care sunt cofinanțate. E un mare pas înainte, pentru că, iată, e o dovadă a faptului că vrem uh, împreună să construim viitorul. Mulțumesc pentru atenție. Thank you for the... Vă mulțumesc pentru prezentarea și pentru răspunsuri și succes pentru viitorul dumneavoastră. Înainte de a merge mai departe, aș dori să vă atrag atenția că Jörg Leifried, membru suplent al comisiei noastre, a părăsit uh, comisia noastră, a devenit uh, ministru în uh, Carintia și o salut pe Carolina Grasman de Heinz, urma, urmașa sa, în calitate tot de membru suplant. Bine ați venit la comisia noastră. No. Parlo spaniolo. Ich begrüße jetzt recht herzlich. salut pe Kurt uh, Bodewitz, fost uh, ministru de transporturi în uh, Germania. Acum prezidează Comisia Bodewitz II, care se ocupă de punerea la dispoziție a fondurilor necesare pentru păstrarea, menținerea infrastructurii de transport. Ne bucură faptul că este astăzi alături de noi. Dumnealui este coordonator al, uh, al coridorului între Marea Baltică și Marea Adriatică și domnule Bodevich vă dau cuvântul pentru a ne preze, prezenta planul de lucru. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru prezentarea uh, dumneavoastră, domnilor și domnilor, membri ai Parlamentului European. Mă bucură faptul că astăzi, în calitate de coordonator european al coridorului uh, Baltic-Adriatic, vă pot prezenta planul nostru de lucru și vă pot uh, spune uh, cât de important este acest coridor pentru interconectarea diferitelor rețele de transport din Europa. Mă bucur de faptul că acum, după un an de când ocup acest post, în urma încrederii exprimate de comisia dumneavoastră, prin care mi-ați dat acest mandat, în momentul respectiv aveam idei mai puțin uh, clare, idei care între timp s-au concretizat mai mult. Cred că în ceea ce privește planul de lucru, uh, care de altfel a fost acceptat de majoritatea statelor uh, membre, iar elementul principal al acestui plan de lucru se referă la colaborarea în Europa bazată pe încredere reciprocă. Și aș dori să vă prezint pe scurt acest uh, coridor, coridorul Baltic-Adriatic, așa cum puteți vedea din această imagine, leagă Marea Baltică de zona Adriatică și uh, traversează șase state membre ale Uniunii Europene, Polonia, Cehia, Austria, Slovacia, Slovenia și uh, Italia. Există patru porturi în uh, Polonia, Secin, Spinuce, Gdynia și Gdansk și ajunge la porturile adriatice Ravena, Veneția, Trieste și Coper. Doamnelor și domnilor, uh, avem mai mult de 4200 de căi ferate și mai mult de 6000 de uh, căi rutiere care leagă 13 aglomerații urbane și aeroporturile acestora, precum și 10 Uh, porturi uh, maritime și fluviale. Ne confruntăm cu un uh, trafic de mărfuri în, în creștere, ceea ce face ca cele 13 platforme pe parcursul acestui coridor să devină tot mai importante. Și acest coridor se confruntă cu provocări mai ales în ceea ce privește secțiunile transfrontaliere este vorba de nouă asemenea secțiuni când vine vorba de traficul uh, feroviar și șapte asemenea secțiuni din punctul de vedere al traficului rutier. Care sunt uh, provocările cu care se confruntă acest uh, coridor? Eu acord o prioritate deosebită, mai ales traficului feroviar. Articolul 12 din regulamentul TMD uh, impune anumite cerințe com, uh, concrete traficului feroviar, așa numitele standarde TNT și aș dori să vă dau mai multe detalii despre punerea în aplicare a acestora. Ne confruntăm în continuare cu o serie de probleme pe care în următoarea etapă, împreună cu statele membre și discutând cu actorii implicați, trebuie să le rezolvăm. Rețeaua feroviară, cu excepția secțiunii între Bratislava și uh, Viena, unde uh, Uh, trafic, unde și traficul de pasageri este uh, ajuns să fie complet uh, electrificat. Cu toate acestea, în statele membre, în statele membre se folosesc trei sisteme uh, electrice diferite, ceea ce reprezintă o problemă, un obstacol în uh, interconectarea între, cele, în, în, între statele membre. În ceea ce privește uh, sarcina specificată pe axă, doar 10% uh, din infrastructura uh, feroviară nu respectă acest criteriu. Există câteva trasee din Polonia și în Slovenia care au aceste probleme. În ceea ce privește viteza de transport a, mărfurilor, există diferențe și mai mari în Polonia și în Slovenia au fost identificate deficiențe care pot fi depășite doar prin uh, îmbunătățirea infrastructurii, pentru că doar atunci se poate ajunge la o viteză minimă de 100 km pe oră. În ceea ce privește lungimea uh, trenurilor, situația este și mai critică pe majoritatea secțiunilor uh, coridorului 84% din lungimea coridorului, lungimea maximă este mult mai scurtă decât uh, cea cerută de 740 de, de, uh, de metri. Sistemul RTMS, cu excepția unei mici porțiuni din uh, Austria, nu este folosit, deci voi colabora mai uh, îndeaproape cu colegul meu, care Vin, care se ocupă de punerea în aplicare a acestui uh, sistem de gestionare a traficului uh, feroviar, pentru că cred și eu că trebuie să ajungem la o gestionare unitară a acestui sistem. Um, vedeți că mai avem anumite probleme de rezolvat și ajung acum la următorul punct critic din acest coridor. Majoritatea acestor probleme descrise se regăsesc în șase din cele nouă secțiuni transfrontaliere. Aici avem nevoie de o îmbunătățire substanțială a infrastructurii feroviare. Este vorba de porțiunile transfrontaliere de la, de la Nopole la Ostrova, de la Katowice la Ostrava, la granița între Polonia și Uh, Cehia și apoi la granița între Austria și uh, Slovacia, între Viena și Bratislava se regăsește al treilea punct critic și apoi la punctul de trecere de frontieră între Katowice și Zilina, la fel între Grad, între Graz și Maribor, adică între Austria și Slovenia și între uh, Slovenia și Italia. Poate lucrurile par să fie, să pară foarte problematice, însă aș dori să vă prezint și progresele pe care le-am uh, înregistrat. Haideți însă să vedem ce se întâmplă și cu uh, rețeaua rutieră. Există în continuare două porțiuni de, frontier, de frontieră care trebuie să le dăm atenție uh, deosebită. În primul rând, uh, porțiunea între Catovice și Zilina și în porțiunea între Brno și în Cehia și Viena în Austria. În plus, mai avem și alte provocări. Există așa numitele legături uh, lipsă datorită uh, în lungul, de-a lungul pasuri, uh, pasurilor din Alpi. În Wittgenstein și Grafenstein, în Austria și tunelul Zemmering, tot din Austria. Aceste proiecte sunt uh, deosebit de importante pentru a scurta căile, uh, căile de transport și pentru a contribui la o mai bună competitivitate a sistemului de transport feroviar. Nu în ultimul rând, există um, uh, deficiențe în patru state membre, în mod, în mod special în Slovacia și în Polonia. Căile ferate trebuie să fie îmbunătățite, dar și uh, uh, căile rutiere trebuie să fie îmbunătățite în acelea state împreună cu Slovacia. Deci mai avem foarte multe lucruri de făcut, însă mi se pare o idee bună să dezvoltăm mai departe acest uh, coridor. Eu privesc optimist înspre viitor, nu doar pentru că am acest sentiment, dar și datorită faptului că am văzut cât de angajate sunt toate statele membre pentru a atinge, a încercat să atingă aceste obiective comune. Din cele 350 uh, de, de proiecte de investiții uh, au fost identificate studiile necesare mm, pentru a înțelege care vor fi proiectele de importanță până în anul 2030. Pentru a uh, traduce aceste proiecte în cifre, este nevoie de o investiție în valoare de 60 de miliarde de euro. Trebuie să acordăm prioritate infrastructurii uh, feroviare. Mai mult de jumătate din aceste investiții sunt alocate uh, acestui domeniu. 30% din investiții se vor uh, îndrepta înspre căile rutiere, 12% din investiții legăturilor integrării porturilor și 6% aeroporturilor și zonelor urbane. Ne confruntăm drept urmare cu provocări financiare importante și în ciuda triplării fondurilor de la Facilitatea Comunitatea uh, Conectarea Europei, nu dispunem de fonduri uh, suficiente, deci trebuie să ne stabilim prioritățile. În uh, temeiul unui cadru de planificare și finanțare care trebuie să fie unul stabil, trebuie să redactăm o asemenea listă de priorități la care să lucrăm. În calitate de coordonator european, voi sprijini statele membre și uh, autoritățile regionale în acest sens și planul meu de lucru trebuie înțeles ca un prim pas în această direcție. Împreună cu statele membre am definit deja cinci priorități. Cea mai importantă se referă la investițiile în legăturile transfrontaliere, pentru că ele generează cea mai mare plus valoare europeană și aici avem nevoie de, în mod urgent, de interconectarea infrastructurilor de transport europeană. În calitate de coordonator european, cred că aceste porțiuni trebuie să fie discutate mai intens cu statele membre, având ca obiectiv o sincronizare a calendarelor de care avem nevoie în mod urgent și trebuie să sprijinim mai mult statele membre în etapa de planificare pentru a putea colabora mai bine pe aceste porțiuni. În al doilea rând, um, va fi important să mergem înainte cu această legătură care permite să fie traversați uh, Alpii. Am uh, discutat uh, tocmai această temă cu ceilalți uh, coordonatori care înțeleg cât de importantă este această legătură și cât de importantă este respectarea unui uh, calendar prestabilit. Cred că dacă vom uh, crea această legătură, timpul va fi uh, scurtat și că și astfel transportul de mărfuri va avea de câștigat. În al treilea rând, porturile trebuie să fie mai bine legate cu hinterlandul și cu ocazia uh, am, am însoțit-o pe doamna comisar Bulț la întâlnirea cu reprezentanții porturilor europene și m-am mirat să văd cât de mare este numărul porturilor europene care nu sunt legate de uh, teritoriul din spatele lor prin căi ferate și cred că este evident că trebuie să îmbunătățim lucrurile din acest punct de vedere. Uh, în al patrulea rând, uh, zonele urbane sunt uh, prim, prima și ultima etapă a acestor coridoare și este evident că trebuie să lucrăm mai mult aici Al uh, cincilea punct, care se referă la sistemul de gestionare a traficului feroviar în Europa, am amintit deja acest uh, punct și cred că trebuie să sprijinim mai mult pe coordonatorul uh, care se ocupă în mod orizontal de această problemă pentru a armoniza și pentru a sincroniza sistemele de siguranță în Europa. Și în încheiere aș mai avea o scurtă remarcă Aș dori să vă arăt uh, foarte clar că planul de lucru a acestui uh, coridor este pentru noi toți o obligație comună. În primul rând, acest plan de lucru se bazează pe o an- analiză detaliată acestui uh, coridor, însă uh, ne gândim și la uh, o creștere multimodală a modurilor de transport Pe de altă parte, pentru mine este important să mă consult cu toți actorii uh, implicați și să implic pe acesta și în uh, procesul de redactare a acestui plan de lucru. Am organizat în acest sens, în acest sens anul trecut patru forumuri uh, la Bruxelles, implicând în primul rând statele membre, apoi gestionarii infrastructurilor și a tuturor modurilor de transport din acest coridor și în plus am organizat întâlniri tematice de lucru cu reprezentanții ai porturilor, de exemplu, și cu reprezentanții ai regiunilor din acest coridor. Și mă bucură faptul că uh, în statele membre s-au dezvoltat structuri de cooperare în mod autonom. Mie mi se pare că aceasta este uh, modalitatea prin care putem să ne atingem obiectivele stabilite. V-am atras atenția și asupra proiectelor transfrontaliere. Anul trecut am vizitat de mai multe ori statele membre și am purtat uh, discuții bilaterale cu uh, ministrii de resort. Purtăm, am purtat foarte multe discuții bilaterale și cred că trebuie să găsim noi modalități de, de colaborare bilaterală, mai ales pentru proiectele transfrontaliere. Și în ultimul rând, aș dori să spun câteva cuvinte și despre finanțarea infrastructurii și poate vom reveni asupra acestui aspect în cadrul întrebărilor și răspunsurilor. Vă mulțumesc pentru atenția pe care mi-ați acordat-o și aștept cu nerăbdare o discuție cât mai interesantă. Vă mulțumesc, domnule Bodevici, pentru prezentarea dumneavoastră. Trecem la întrebări. Primul este Massimiliano Salini. Temile, coordinatore, le faccio... Eh, mulțumesc. Eh, în primul rând, eh, două observații. Sigur, coridorul Baltic-Adriatic e foarte important pentru că e neîndoielnică faptul că în cadrul dezvoltării economice a continentului nostru, cetul de greutate văd că se mută tot mai spre est și este tocmai reprezentat tocmai de acest coridor baltic. Iată, începe în nord și se termină în țara mea, Italia. Aș avea două întrebări care se referă la uh, zona Italiei. În primul rând, legătura dintre dezvoltarea strategică, noi macroregiuni alpine, care se referă la întreaga, la întreaga zonă de nord a Italiei și nu numai, și care se crucișează cu un punct nodal al uh, coridorului Baltic-Adriatic. Deci întrebarea, ce fel de coordonare există din punct de vedere strategic între cei care coordonează coridorul respectiv și cei care pun în aplicare strategiile de dezvoltare a macroregiunii alpine. Apoi, o întrebare punctuală eh, referitoare la porturile Adriaticii de Nord și uh, porturile italiene uh, la care se referă această parte importantă a coridorului. Asta vă reamintesc că un proiect care a făcut, uh, care a trăit multe discuții în Italia, uh, și care a avut pe Naș, pe Paolo Costa, foarte cunoscut în Comisia TRAN. E proiectul portului offshore uh, în largul Veneției. E un proiect care a stârnit multe discuții și în Italia, dar care ar putea mm, să uh, se realizeze. Eu întreb ce credeți dumneavoastră despre acest proiect. Ar fi interesant, pentru că dacă ne gândim la perspectiva de lărgirea canalului Suez, avea un punct de tracție nordului Adriaticii ar putea, într-adevăr, să însemne că multe mărfuri din Orient ar evita o înconjurare a continentului european, care ar, le-ar face să, pierde, să pierdă foarte mult timp. Uh, închei aici, că deja m-am lungit mult. Borislav. Mulțumesc. Boguslav Liberatski. Dziękuję bardzo za Pierwsze, co pan zrobił, to znaczy zostawił kogoś. Mulțumesc. Mulțumesc pentru prezentare. Ați vorbit de coridorul Scandi... s-a vorbit aici de coridorul Scandinavia Mediterană și Baltica Adriatică. Discuția asta este foarte importantă deoarece aceste coridoare sunt depărtate unul de altul de la o distanță de 200 și ceva de kilometri pe teritoriul polonez și apoi uh, mm, se alătură unul altuia în Austria. Uh, se vorbea aici de mari probleme, de la Voltinia la Hamburg, problemele de trafic uh, Hamburg-Hanovra. Eu întreb dacă acest coridor poate fi o alternativă sau se fac mai multe investiții pe teritoriul german sau în Scandinavia Uh, se dedică un alt tronson uh, transporturile, ceea ce se realizează tocmai prin acest proiect. Avem uh, legătura Danții, Katowice, Varsovia, Logi, Katowice, legătură care există deja, însă avem și o noutate din septembrie 2013 și anume Șvinoi, Cescin, Poznan. Și apoi o legătură cu Ostrava. Uh, în coridorul care pleacă de la Danzig, Gdansk. Și avem apoi o intersectare cu Germania-Austria. Și acest nou tronson Szczecin și apoi su, uh, spre sud, uh, aici am o nelămurire și aș vrea să vă întreb, domnule ministru, avem calea numărul 3 în infrastructură care ar putea reprezenta o legătură importantă între Suedia deci spre sudul Suediei, plecând de la Istat, apoi uh, de-a lungul întregii Scandinavii și apoi într-un somn feroviar care ar fi utilizat pentru transportul de mărfuri cecini Gura, lângă Vroslav, s-ar intersecta cu traseul cecin Poznan Vroslav. Aici se mai pune o problemă. E vorba de, și de un tunel. Tunelul de la Șminoușce, sub, care duce pe sub râul Spina. Tej części niemieckiej i Vorba de 1 km 600 de metri, deci nu e o distanță mare, dar trebuie integrate transporturile între Germania și Polonia, că e vorba de un oraș de frontieră frontiera Polonia-Germania. Deci situația e atipică, poate. Deci nu vorbim de o uh, conexiune rutieră, ci practic uh, prin, peste un râu. Trebuie traversat un râu sau uh, trebuie un tunel pe sub râu. De asta ați mai vorbit de finanțare. Proiectul acestui coridor, uh, cu acest coridor, ce poziție are în planul Juncker? Eu personal uh, am susținut proiecte cum ar fi uh, Project bonds ca să finanțăm o parte măcar din infrastructură, pentru că e vorba de un sector care ne va permite să construim infrastructură cu participarea Germaniei și a țărilor scandinave. Însă poate rata beneficiilor ar putea să, să se vadă foarte rapid, pentru că, după cum pe drept a spus dumneavoastră, există întârzieri în uh, realizarea investițiilor, însă ați, invit, ați indicat exact și unde uh, apar problemele, care pot fi eliminate foarte ușor și fără investiții importante dacă se fac intervenții bine țintite. Și altă întrebare, dincolo de acest proiect despre care am vorbit eu cu autostrada A3 și tronsonul feroviar pentru transport de mărfuri. Uh, cele două aspecte au fost excluse și aș vrea să știu e din cauza uh, guvernului polonez care favorizează proiectul Gdansk sau din alte motive s-a produs această excludere. Mulțumesc. Claudia. Mulțumesc, are cuvântul acum Claudia. Vă mulțumesc în primul rând pentru prezentare și pentru munca investită în realizarea acestor uh, studii. Eu salut orice inițiativă care leagă continentul european și cred că această legătură între Nord și Sud este mai mult decât o legătură de transport. Ne-ați prezentat faptul că în lungul acestui coridor va fi creată bunăstare, va fi generată creștere economică. Totul sună foarte frumos, ar fi mult mai realist dacă totul s-ar sprijini pe cifre uh, reale și aș dori să știu dacă există cifre de, asupra impactului creării acestui coridor asupra orașelor, de exemplu, și apoi în ceea ce privește porțiunile din uh, Austria, infrastructura feroviară este destul de rudimentară. Cele două tuneluri din Austria, din Zemering și din Comar, fără aceste două tuneluri nu este posibilă această legătură între sud și nord știm că în Austria avem anumite probleme cu cei care protejează mediul înconjurător, care recur la diferite pretexte pentru a împiedica aceste proiecte. Știm uh, câtă vâlvă a, stârnit uh, primul apel de propunere al, al doamnei Bulț în uh, Austria și aș saluta uh, dacă dumneavoastră în calitate de coordonator ați, uh, v-ați expune părerea asupra cofinanțării celor două tuneluri din Austria, și m-ar interesa și părerea președintelui comisiei noastre în legătură cu acest punct. Da, eu susțin libertatea de, de exprimare și mă bucur de faptul că ați precizat faptul că veniți și din, că veniți din uh, Austria și acum dau cuvântul doamnei Senelanova. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru informațiile pe care ni le-ați furnizat și pentru prezentarea dumneavoastră. Am o întrebare referitoare la transportul rutier, la proiectele rutiere de pe acest uh, coridor. Ați uh, menționat uh, punctele problematice și că trebuie să dăm atenție mai mare căilor rutiere. Când vine vorba de Republica Cehă, o problemă este tronsonul de pe D1 de Ligni și Șecovice, menționat și de dumneavoastră. Acest uh, tronson a fost uh, reparat de foarte mult timp și reparațiile durează foarte mult timp. Ați menționat de asemenea și porțiunea între Brno și Viena. Am o întrebare legată de finanțare, pentru că de curând am avut un schimb de opinii cu doamna comisar Bulț în legătură cu proiectele uh, selec- selecționate în urma primului apel de propuneri din CEF considerați că această porțiune ar putea să fie finanțată, finanțată din anvelopa de la CEF. Mulțumesc, are acum cuvântul doamna Găzine Maisner. Mulțumesc, domnule Bodeviș și din partea liberalilor. Voi fi foarte subțintă, este deja târziu, v a fost adresate foarte multe întrebări V-ați referit la uh, porturile maritime și cele fluviale, dar nu ne-a spus nimic despre uh, căile uh, navigabile de pe fluvii. Cred că pe fluviile interne am putea să obțină rezultate mult mai repede, mai rapide și să mutăm transportul și pe aceste căi de, de transport și apoi aș dori să vă întreb dacă al patrulea pachet feroviar va fi util pentru coridorul dumneavoastră. Ați uh, afirmat faptul că există trei sisteme de electrificare. Cred că nu este un lucru foarte util și cred că al patrulea pachet feroviar va fi deosebit de util, mai ales din acest punct de vedere. Deci ce se întâmplă cu căile navigabile interne și cu al patrulea pachet feroviar? Domnul președinte, vă mulțumesc. M-am înscris și eu pe lista vorbitorilor, 42% căi ferate, mi se pare uh, un lucru foarte bun, însă doar 30-40% uh, uh, din fonduri se îndreaptă înspre tuneluri. Deci, am o întrebare. Dacă este să mă uit pe hartă, lucrurile merg foarte bine de la Varșovia până la Bratislava, după care totul merge prin uh, Viena. De ce nu s-a încercat să se ajungă la Ljubljana din Bratislava prin uh, Ungaria? Este câmpia panonică acolo, poate lucrurile ar fi fost mai ușor de realizat, o legătură în 2-3 ani, mult mai ușor de făcut decât uh, un tunel pentru care aveam nevoie de 10-20 de ani. Eu n-am nimic împotriva tunelurilor în general, însă de ce li se dă prioritatea acestora în fața altor uh, posibilități uh, existente? Și faptul că se stârnește vâlvă în uh, Austria datorită faptul că proiectul Zemering nu am primit nimic. Ține de politica internă a Austriei. Eu doar v-am prezentat uh, faptele și m-am mirat să văd că anumite proiecte au fost finanțate mult mai prost decât alte, decât alte proiecte. Uh, în legătură cu aceste două tuneluri, Comal și Zemering, este o discuție purtată de mult timp în Austria. Zemeringul știm că, este, că face parte din patrimoniul uh, universal uh, UNESCO, De situația este mai dificilă și există și un aviz al domnului profesor Koflar, pe care îl prețin cu noții foarte mult, care ne spune că acest uh, tunel ar avea un factor de beneficii față de costuri între 0,15 și 0,45%. Deci, dacă construim acest, dacă am construit tunelul din Semmering și l-am acoperit la loc, acest raport nu ar, ar fi până la urmă foarte diferit. Deci este evident că trebuie să ne asigurăm uh, care sunt rezultatele și consecințele concrete ale unei asemenea proiect. Apoi, alți experți ne-au spus că în Germania nu uh, în Germania este nevoie în fiecare an de 7,2 miliarde de euro pentru a fi uh, întreținută infrastructura existentă. Și fostul ministru de transport, de exemplu, știe foarte bine care este situația, că întotdeauna există un decalaj între necesitățile uh, reale și finanțarea propusă. Știm că există o diferență între taxarea uh, transporturilor pe căi ferate și taxarea transporturilor pe căi rutiere. Vă mulțumesc oricum și acum vă dau din nou cuvântul, domnule Bodevic. Vă mulțumesc pentru acest buchet de întrebări atât de diferite, de la orientări strategice până la aspecte de detaliu și o să încerc să răspund tuturor acestor întrebări. Sunt de acord cu cele spuse de domnul Salini. Prin acest uh, coridor uh, intrăm pe un teritoriu necunoscut puțin, mutăm axa transportului înspre est, ceea ce are o importanță deosebită pentru uh, evoluția Europei. Vom încercăm să concentrăm modurile de transport. Ideea de bază a acestei rețele este următoarea de a lega spațiul Baltic cu spațiul Adriatic, Adriatic astfel prim, uh, primind o nouă perspectivă și voi spune câteva cuvinte și despre impactul, consecințele acestei legături asupra sectorilor macro, macroeconomice în statele membre din zona respectivă și în Uniunea Europeană întregimea sa. În ceea ce privește porturile Uh, interne, porturile fluviale. Nu pot să vă spun foarte multe lucruri în acest, uh, în acest moment. Știți că la aceste uh, apeluri există două, au existat două categorii de evaluare, realizarea tehnică și datorită faptului că a existat un interes de triplu pentru aceste apeluri, a trebui să vedem care au fost proiectele care au avut o plusvaloare europeană. Însă, în ceea ce privește macroregiunea Alpilor, aceasta este importantă, la fel cum sunt toate macroregiunile. Tocmai de aceea am creat un uh, panel în uh, Direcția Generală MOVE, în care, la care participă toți uh, actorii implicați, și în uh, strategiile de transport. Și sper că am reușit să vă răspund la această întrebare. Deci obiectivul nostru este tocmai de a pune la un loc diferitele abordări uh, pe fond. Eu am sprijinit dintotdeauna strategiile macro-regionale. Am văzut că strategia din Marea Baltic, Baltică a funcționat foarte bine și să sperăm că vom ajunge la aceeași situație și în alte, și în alte regiuni. Ajung acum la întrebarea domnului Liberatski, a care întrebare ne demonstrează că a fost înainte ministrul, un ministru de transport și este adevărat că aceste există puncte de contact între diferitele coridoare. Și aceste puncte de contact sunt uh, importante și creând această ramură înspre Stetin, Svinoușe, am uh, reușit să comasăm transportul uh, rutier și cel uh, feroviar. Este o decizie pe care trebuie să o luăm. Există tronsoane paralele, le păstrăm pe, acest, pe, pe acestea sau încercăm ca cele două, ca mai multe ramuri să fie aduse pe un tronson comun pentru a putea fi apoi despărțite dacă este cazul în mod uh, conștient pentru acest uh, coridor uh, între Marea Baltică și Marea Adriatică am purtat această discuție și presupun că este vorba de porțiunea 201, cea pe care ați amintit-o dumneavoastră. Însă trebuie să facem următoarea diferență. Pe de-o parte, avem uh, um, aspectul operațional în transportul uh, de mărfuri uh, feroviar și investițiile care trebuie să respecte criteriile din regulamentul TEN-T. Deci, din acest punct de vedere, sunt optimist. În Polonia, plecând de la interesele porturilor și de la uh, orașele care se află pe acest tronson, vom reuși să uh, mergem mai departe. Însă aș dori să vă spun un lucru foarte clar. Planurile de lucru le-am uh, discutat, uh, le-am legat în toate forurile cu discuțiile care se poartă în statele membre. Deci am ținut seama de ce se discută în Germania în momentul în care am uh, făcut aceste propuneri și ne bucură faptul că planurile de infrastructură naționale țin seama de planul de lucru al acest, pentru acest coridor. Aș dori să spun câteva lucruri în legătură cu Fondul European de investiții strategice. În primul rând, întrebarea domnului uh, Liberatski. Dacă, planul, dacă prin planul Juncker sunt posibile și așa numitele, uh, așa numitele obligațiuni de proiect. După cum am spus, există un interes foarte mare pentru, acesta, pentru aceste finanțări. Și este evident că necesitatea de 60 de miliarde de euro nu va putea fi acoperită doar din facilitatea conectarea Europei. Trebuie să ne gândim și la proiecte care nu au putut fi finanțate, cum vor putea primi alte modalități de, de finanțare. Am existat, cred că doamna Schmidt mi-a adresat această întrebare în primul rând. Este vorba de primul uh, apel de propuneri. În al doilea rând, este vorba de proiecte care um, sunt orientate pe un termen mediu și lung și, în al treilea rând, există și posibilitatea ca prin FACE să fie finanțate asemenea proiecte. Prin uh, raportul nostru referitor la, la finanțare, am reușit să facem, să creăm o uh, etapă de proiectare preliminară a acestor proiecte, care va fi foarte importantă și pentru Banca Europeană de Investiții, ceea ce va permite o mai bună implicare în uh, planul de investiții uh, Juncker. Am fost întrebat care ar fi consecințele economice. Există un studiu referitor la efectele economice um, ale uh, faptului că acest coridor nu va fi uh, realizat. Și nu este vorba doar de realizarea concretă a acestui uh, coridor, ci prin, prin această infrastructură facem o legătură logistică cu toate coridoarele, ceea ce înseamnă că vom ajunge la o generare a 10 milioane de locuri de muncă. Aș dori să răspund și întrebării doamnei Senalova și uh, străzile sunt importante, însă când vine vorba de fondurile de coeziune care sunt la dispoziția statelor membre, doar 10% din fonduri sunt uh, alocate, destinate străzilor. Deci, când vine vorba de proiectele rutiere, acestea trebuie să fie prioritizate foarte bine, tocmai pentru că trebuie recuperat foarte mult timp din punctul de vedere al proiectelor feroviare doamnă Meissner, în ceea ce privește prima dumneavoastră întrebare, căile de transport fluviale nu au un rol foarte important în coridorul nostru, eventual au un rol mai, mai important în punctele de trecere a, a frontierelor și aici încercăm să le legăm mai bine cu celelalte modalități de transport și în ceea ce privește al patrulea pachet uh, feroviar, mă bucură că a fost ad- adoptat, cred că este, este foarte util pentru că uh, ne permite să mergem mai departe uh, cu aceste aspecte ale infrastructurii feroviare. feroviare. Și aș dori să uh, răspund ultima întrebări a domnului uh, Kramer. Uh, am, uh, dacă este să calculăm uh, cifrele, doar 13% din fonduri sunt uh, alocate pentru tuneluri, însă aș dori să spun că există un regulament CEF care este obligatoriu pentru noi. Nu putem să ne redactăm planurile de lucru ignorând aceste norme. A fost definită această legătură între Graz și Klagenfurt. Deci trebuie să respectăm acest transfond. Pentru acest coridor am cerut anumite studii de uh, fezabilitate, am uh, încercat să, să vedem ce se întâmplă într-un context mai larg, dacă anumite căi de transport funcționează sau dacă nu. Și dacă transportul feroviar, de exemplu, nu funcționează pentru că transoanele respective nu sunt uh, suficient de atractive sau sunt prea scumpe, înțelegem că există riscul ca transportul să se mute pe uh, străzi și trebuie să încercăm să evităm această tendință. Și vă mulțumesc pentru atenție. Ja, vielen Dank. Vă mulțumim. Vă urăm uh, mult succes pe viitor siguranță ne vom reîntâlni peste un an. Abia așteptăm să vedem raportul de progres. Mulțumim foarte mult pentru vizită și sper că a fost una plăcută aici la Parlamentul European. So, wir kommen dann zum Tagesordnungspunkt Visa. Trecem la pachetul vizelor, viza de circuit și codul de vize. Domnul Wichei este raportor și îi dăm cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mai aștept puțin. Mai aștept până și-au pus toți colegii căștile pe urechi. Perfect. Vă propun, domnule președinte, să tratăm ambele subiecte în bloc. Vă voi prezenta poziția mea și mai apoi dumneavoastră, domnule președinte, veți decide dacă putem sau nu trata împreună cele două uh, rapoarte. Mi s-ar pătea, părea însă mai logic să purtăm această discuție în bloc. Stimați colegi, ce ați zice dacă ați putea să vă întoarceți acasă la alegătorii dumneavoastră cu vestea că odată cu schimbarea unui pachet de legi în următorii 5 ani, vom putea crea uh, dintr-o dată așa 1,5 milioane de locuri de muncă noi în Uniunea Europeană. După calculele Comisiei Europene, am putea în 5 ani de zile să ne suplimentăm veniturile cu 30 de miliarde de euro și asta fără investiții, fără a cheltui bani. ar trebui pur și simplu, pentru a obține rezultatul acesta, să reformăm un sistem complicat de, aloca- de atribuire a vizelor. Nu cred că există alegători care să nu aplaude imediat ce aud această veste. Dintr-o dată, alegătorii cu siguranță ar lăuda instituțiile europene. Știu că uh, punctele acestea de pe ordinea de zi se referă doar la zona, la spațiul Schengen, dar eu cred că discuția ar putea fi importantă pentru Uniunea Europeană per ansamblu. Uh, spațiul Schengen ar avea însă, ar fi primul câștigător de pe urma modificării acestui pachet uh, privind vizele. Aceasta este tema pe care o discutăm acum ultimele două zile am uh, depus uh, foarte mult efort în uh, cristalizarea acestor propuneri. Unii dintre noi au mers chiar și în China pentru a obține expertiza de care aveau nevoie. Prin urmare, pe baza acestor inf- informații, vă pot spune cu mâna pe inimă că uh, Modificarea acesta a codului de vize, vize al Uniunii este absolut esențială pentru Uniunea Europeană. Și acum să trecem la detalii. Am, uh, am menționat propunerea comisiei și pe marginea propunerii comisiei trebuie să ne prezentăm și noi, Comisia TRAN, propria uh, părere. În acest sens, vreau să citesc un studiu din anul 2013. Acest studiu a fost solicitat de către Comisia Europeană se referă la avantajele economice obținute prin intermediul modificării sistemului de vize. În studiul la care mă refer, putem citi negru pe alb că, din pricina regulilor mult prea stricte care guvernează spațiul Schengen, există prejudicii aduse turismului. Un sistem complicat, înseamnă, bineînțeles, un dezavantaj din punct de vedere al competitivității. Am pierdut 6,6 milioane de turiști în Uniunea Europeană. E vorba de turiști din Brazilia, India, China, Rusia, uh, tur, uh, turiști care vreau să vină în Uniunea Europeană din asemenea state terțe. Și acești turiști ar fi cheltuit mulți bani în, uh, în Europa. Era vorba despre turiști avuți care însă n-au venit până la urmă în Uniunea Europeană din pricina faptului că Uniunea Europeană are un cod al vizelor care îi ține departe de teritoriul european. În dimineața aceasta am fost vizitat de reprezentantul unui uh, lanț hotelier american și această persoană m-a întrebat care este părerea mea cu privire la uh, sistemul de vize. Americanii nu înțeleg de ce Europa nu dă dovadă de flexibilitate. Și nu doar uh, reprezentanții uh, hotelurilor și uh, agențiilor de voiaj din străinătate își fac uh, griji, ci și reprezentanții uh, companiilor similare din Uniunea Europeană, care văd că Statele Unite, Australia, etc. își schimbă regimurile de vize, le simplifică, în timp ce Uniunea Europeană rămâne la fel de strictă. Avem un pachet privind vizele, care își dorește să reformeze codul de vize și, pe de altă parte, mai, mai dorim și uh, instituirea unei vize de circuit pentru statele din spațiul Schengen. Aceasta se referă la șederi pe termen scurt. Este vorba despre vize pentru șederi pe termen scurt. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, vrem să scădem birocrația, costurile și în plus, un alt lucru important, un alt lucru important care de altfel este în momentul de față analizat de celelalte comisii și anume aspectul securitar, care bineînțeles nu poate să fie lăsat la o parte în cadrul acestei discuții. Dar acum vă întreb pe dumneavoastră, stimați colegi, ce părere aveți aceste 6,6 milioane de turiști potențiali care și-ar fi cheltuit banii în Europa, câți oare dintre aceștia ar fi fost într-adevăr uh, teroriști potențiali? Aud în Parlamentul European că situația din Uniunea Europeană este precară. Unii sunt de părere că trebuie să creăm aici în să, să, uh, să construim în Europa ziduri cât mai înalte de protecție. Uniunea Europeană nu trebuie să simplifice regimul de acordare a vizelor. Asta spun unii. Dar eu sunt de părere că lucrurile nu stau chiar așa. Dați-mi voie să vă spun că nu cred că vreun terorist a cerut vreodată viză pentru a veni în Europa. Dar regimul acesta complicat uh, i-a ținut uh, departe pe unii turiști din uh, China sau India sau cine știe ce oameni de afaceri care ar fi venit în Europa altfel pentru a face cine știe ce investiții. Deci, stimați colegi, Uh, eu sunt de părere că această propunere a Comisiei trebuie să fie sprijinită. Promit, uh, com, uh, cer Comisiei Europene Tran să vină cu noi propuneri care să completeze propunerea Comisiei Europene Grupul de lucru a organizat uh, o dezbatere pe tema aceasta, Claudia a prezidat-o și cam asta a fost uh, atitudinea rezultată din dezbateri. În ultimele săptămâni am negociat cu o serie de uh, asociații, reprezentanți ai companiilor, am discutat până și cu Asociația Mondială a circului am uh, întâlnit o mulțime de reprezentanți uh, ai altor asociații și, ei bine, toate aceste asociații până la urmă sprijină propunerea comisiei. Dați-mi voie să fac un rezumat al acestei uh, propuneri. În toamnă vom mai purta o discuție. Cel mai important aspect este uh, reprezentat de termenele cal calendaristice. Ei bine, termenele uh, trebuie să fie scurtate. Se poate depune solicitarea de viză la consulatul oricărui, alt stat, oricărui stat membru al Uniunii Europene uh, Uh, chiar uh, dacă acesta nu este neapărat statul în care turistul vrea să se deplaseze. Uh, dați-mi voie să vă dau un exemplu pentru a, a vă explica mai bine ce vreau să spun. Există o serie de chinezi care vin din provincia, din provincii chin, chineze. Ei bine, în aceste provincii, vă dați seama că nu sunt prea multe Uh, consulate ale statelor uh, membre ale spațiului Schengen. Uh, dacă aceste persoane vreau o viză pentru Europa, pentru spațiul Schengen, trebuiau să se deplaseze în orașele esențiale, cele mai importante din din uh, China, unde aceste state ale spațiului Schengen erau reprezentate. Trebuiau să depună o solicitare și mai apoi trebuiau să aștepte rezultatul solicitărilor. Dacă asta ni s-ar întâmpla nouă, am spune nu, nu vrem să călătorim acolo. Uh, nouă ne merge bine în țara noastră. Și chinezii au fost uh, de exact aceeași părere. Și ei confruntați odată, odată confruntați cu birocrația, au decis să nu mai uh, vină în Europa. Uh, erau mulțumiți de, de situația lor din China. Dar nu vorbesc, uh, do, vorbesc doar despre turiști, vorbesc despre nu, oameni de știință care vin la conferințe de specialitate în Europa. Prin urmare, iată, Comisia Europeană vine cu propuneri de simplificare a acordării vizelor în cazul acestor persoane de asemenea. Vrem să, să vrea simplificarea formularelor care trebuie completate, îmbunătățirea serviciilor online și acordarea posibilității obținerii de vize la graniță, vize valabile timp de 15 zile. Acestea sunt câteva dintre elementele uh, incluse în propunerea Comisiei. Bineînțeles, m-am adresat și reprezentanților asociațiilor și le-am cerut uh, părerea lor. Pe baza acestora am venit cu o serie de amendamente pe care le puteți citi aici. Vreau uh, o mai mare simplificare pentru, spre exemplu, transportul maritim și uh, pentru cei care sunt activi în sectorul turismului. Dați-mi voie să vă dau un exemplu concret. Uh, Statele Unite ale Americii au un uh, regim uh, mult mai strict decât uh, Europa, dar cu toate acestea au introdus de curând un, o viză care are o valabilitate de 10 ani și care permite mai multe intrări pe teritoriul Statelor Unite. Și să nu uităm că americanii sunt cei care s-au confruntat cu mai multe uh, atentate teroriste decât, decât noi și cu toate acestea au acest uh, sistem simplificat. În Uniunea Europeană nu există această posibilitate. În Canada însă ea există. Să nu uităm că avem uh, sistemul de informații privind vizele. Ei bine, în acest sistem de informații sunt incluse o serie de nume de solicitanți de vize. Ar fi bine ca persoanele care sunt incluse deja în acest sistem informatic să poată obține vize pe o durată de 10 ani de zile. Uh, mă gândesc, uh, spre exemplu, la marinari care uh, trec deseori prin apele teritoriale europene și care ar avea nevoie de această, acest tip de vize, dar și alte categorii profesionale ar putea beneficia de pe urma sa. Și aceste vize ar putea fi acordate la graniță sau în aeroporturi. Deci, am putea pe calea aceasta să sporim gradul de atractivitate al spațiului uh, Schengen pentru statele terțe. În, în China, spre exemplu, există deja birouri în care se pot obține vize de ședere. Deci dacă China poate, putem și noi. Uh, puteți citi în uh, raportul meu sau în textul meu uh, Uh, toate aceste propuneri. În ceea ce privește codul vizelor, acesta este învechit, trebuie să fie modernizat. Din câte știu eu, uh, uh, propunerile pe care le-am uh, inclus eu în textul meu, sunt uh, sprijinite de raportorii din umbră și sunt, bineînțeles, uh, îi invit pe aceștia să vină uh, Uh, în, uh, din, sau în continuare cu o serie de propuneri. În ceea ce privește această nouă viză, uh, ea se referă sau poate fi acordată persoanelor care nu își doresc să petreagă mai mult de 90 de zile într-un stat membru, dar doresc să petreacă în spațiul Schengen mai mult de trei luni. Este vorba despre artiști, studenți, cercetători, oameni de afaceri. Și aceasta ar fi o un avantaj în plus sau o posibilitate suplimentară acordată acestor categorii pri, uh, profesionale. Ce se întâmplă în momentul de față? După 90 de zile de ședere, acești oameni trebuie să părăsească spațiul Schengen și trebuie să rămână 90 de zile în afara spațiului Schengen înainte de a putea solicita o eliberarea unei noi vize. Lucrul acesta nu e rațional și tocmai de aceea astfel de prevederi trebuie să fie modificate. Aștept propunerile dumneavoastră până pe data de 8 septembrie. În rest, consider că acest pachet trebuie să fie sprijinit de noi. Mulțumim, doamna Claudia Montero Davila. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os colegas e. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau uh, să-i mulțumesc uh, raportorului Consider că acest document este excelent și cred că acest text până la urmă se ridică la nivelul așteptărilor sectorului uh, turistic. Este un sector care a dovedit uh, că poate crea locuri de muncă, este în creștere și tocmai de aceea trebuie să fie tratat ca fiind unul prioritar pentru Uniunea Europeană Bineînțeles, însă nu trebuie să uităm, să respectăm specificitățile și identitatea statelor membre în dorința noastră de a sprijini sectorul turismului. S-a spus deja că Uniunea Europeană este cea mai exigentă când vine vorba de atribuirea vizelor. Tocmai de aceea avem nevoie de reguli mai clare, mai simple, mai moderne și de reguli armonizate la nivelul spațiului Schengen. E nevoie de o complexitate scăzută pentru ca numărul de turiști care vin la noi să crească. Trebuie să mizăm pe noile piețe. Pentru noi, Europa, Rusia, China, pe care ați evocat-o de mai multe ori, reprezintă piețe deosebit de importante. La ele se adaugă Orientul apropiat, India de asemenea, care la rândul lor pot să devină o sursă de turiști pentru Europa. Ișvan a spus uh, deja că acești turiști cresc cererea la nivel intern și uh, ajută la creșterea economică a Uniunii Europene, iar lucrul acesta este foarte important pentru că aduce cu sine uh, efect asupra tuturor sectoarelor uh, economice. Prin urmare, uh, iată de ce în cadrul acestei comisii trebuia să se discute în detaliu problemul, problema codului uh, vizelor, pentru că noi suntem cei responsabili pentru turiști, noi suntem cei care trebuie să-și spună părerea. Din păcate, însă, Mm, iată, îmi pare rău că nu putem vorbi încă despre un uh, site Schengen care să permită uh, depunerea de solicitări de viză pe o cale mai rapidă. Un astfel de sit uh, de internet ar putea un astfel de site ar putea până la urmă ușura eforturile uh, Uh, tuturor celor care solicită vize. E important uh, ca acest uh, site să fie creat. Bine, mai există o, o altă pagină de internet care însă nu se ocupă de genul acesta de aspecte. În cazul în care creăm o nouă pagină web a spațiului Schengen pentru eliberarea de vize, trebuie să ne asigurăm că acest, această pagină de, de internet este singura care tratează genul acesta de solicitări. După aceea, consulatele, într-adevăr, ele există în uh, lumea largă, dar aceste consulate, până la urmă, trebuie să respecte diferitele reguli din statele gazdă, dar și din statele pe care le reprezintă. Și un astfel de, o astfel de pagină de internet ar putea conține, de asemenea, uh, o serie de informații cu privire la specificitățile care trebuie să fie respectate de fiecare consulat în parte. Bun, sunt într totul de acord cu propunerea colegului Istvan în ceea ce privește aceste vize pentru intrările multiple se prea poate însă ca efectele unor asemenea vize să nu fie neapărat cele scontate. Mi-ar plăcea ca statele membre să vină cu măsuri cât se poate, de precise pentru a evita eventualele efecte negative ale vizelor uh, pentru intrări multiple. După aceea, viza de circuit este o propunere inovatoare În plus, vreau să subliniez faptul că o astfel de viză ar favoriza uh, activitatea economică și crearea de locuri de muncă în acest sector căruia îi acordăm atâta importanță și anume sectorului turismului. Astfel de vize ar avea efecte asupra sectorului uh, transportului, uh, transporturilor de asemenea. Știm uh, exemplele din Statele Unite ale Americii, dar haideți să nu uităm bunele practici din Canada. Visa Startup, care a fost creată doar pentru a atrage antreprenorii în Canada. E drept că Statele Unite sunt și ele deschise în domeniul acesta. Uh, Canada vine cu practici uh, excelente și cred că Uniunea Europeană ar trebui să analizeze cu atenție exemplele de peste Atlantic, bineînțeles ne uitând specificitățile europene și de diferențele dintre statele membre. Avem și vize pentru anumite categorii uh, profesionale, uh, sportivi, artiști, uh, cercetători, etc., care doresc să petreacă mai mult de 90 de zile, chiar mai mult de 180 de zile într-unul sau mai multe state membre. Iată, m-am întins, dar mă apropiu de final. Consider că trebuie să analizăm, într-adevăr, potențialul de plin al vizelor. În dimineața aceasta s-a vorbit despre biciclete, uh, și despre efectele acestui sector asupra turismului. Dumneavoastră, domnule președinte, vorbeați despre 400, 44 de miliarde. Ei bine, de ce să nu ne gândim și la turiști americani care să ne ajute să avem o și mai mare creștere în acest sector. toate subiectele pe care le-am uh, evocat, bineînțeles, vor uh, fi integrate într-o serie de propuneri de amendament. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc, dar nu se poate ca fiecare să vorbească 10 minute, pentru că nu mai ajungem la final. Tocmai de aceea vă rog să fiți cât mai subcinți, cu putință. Daniel, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, voi încerca să fiu succint. Mai întâi de toate mulțumesc raportorului pentru acest uh, text. Într-adevăr, uh, prospectele sunt, uh, perspectivele sunt mari pentru turism, dar există și aspectele securitare. Să nu uităm că Uniunea Europeană e și destinația favor, favorită a imigranților ilegali și a teroriștilor. În momentul de față, e drept, după cum spunea uh, raportorul, sistemul nostru de vize este foarte complex, dar nu putem să uităm de securitate în acest context. Tocmai de aceea e importantă coordonarea cu sistemele deja existente de securitate în uh, Europa și uh, e important crearea unui, unei legături între SIS, VIS și acest sistem de vize. Este important ca uh, Uh, toate statele membre să aibă dreptul să aplice derogări. De asemenea, uh, uh, controlele de securitate trebuie să îi afecteze pe toți cei care solicită vizite. Vize, îmi cer scuze. E important lucrul acesta. De asemenea, sistemele inteligente sunt, uh, la graniță sunt absolut esențiale dacă e ca sistemul acesta să funcționeze. În cazul codului vizelor, cred că există câteva inițiative practice care ar putea înduce la o ameliorare tehnică a sistemului. Spre exemplu, pagina de internet uh, e o idee bună, formularele online uh, de asemenea lucrul acesta, comunicarea online este importantă, dar am câteva îngrijorări legate de propunerile Comisiei și propunerile Comisiei Libe. Pe scurt, renunțarea la uh, depunerea de documente care să dovedească uh, faptul că aplicantul deține suficient bani pentru a se întreține pe teritoriul spațiului Schengen și de, asemenea prezentarea, abolirea sau renunțarea la uh, prezentarea de documente care să dovedească faptul că aplicantul își dorește să părăsească spațiul Schengen, ei bine, renunțarea la aceste documente mi se pare problematică. De asemenea, renunțarea la controle este problematică. Să înțelegem că nu toți cei care spun că sunt turiști sunt într-adevăr turiști. Nu e problema doar de securitate aici, ci e vorba și despre migrație ilegală, etc. De asemenea, se pare că raportorul de la Libe își dorește să ceară eliberarea de vize umanitare. Eu consider că acest instrument ar trebui să fie unul limitrof, nu poate să ne ajute să rezolvăm criza umanitară cu care ne confruntăm în momentul de față, dar mă tem, temă că includerea unei secțiuni specifice pe această temă nu ar face decât să încurajeze pe oameni să facă călătoria asta peste Mediterana. Sunt îngrijorat în legătură cu efecte, efectele acestor propuneri. Dar, pe ansamblu, sunt uh, de acord cu propunerile uh, din pachet și cu abordarea raportorului. Uh, sper însă că vom găsi un echilibru perfect. Mulțumesc, doamna Bilbao. de voi Mulțumesc. Eu doar un prim schimb de opinii, voi fi subcintă și voi încerca să prezint o poziție comună. Sigur că vremile s-au schimbat și uh, rapoartele de impact există acum, uh, noua situație economică și relația Uniunii Europene cu lumea întreagă ne obligă să ne schimbăm și noi perspectiva în ce privește acordarea vizelor. Sigur, suntem de acord că trebuie să flexibilizăm sistemul de vize, trebuie să eliminăm din birocrație, trebuie să facilităm acordarea vizelor pe internet. De, în definitiv, ce trebuie să facem este să organizăm un, un sistem și o metodă flexibile ca să putem uh, primi aici uh, persoane din țări terțe. Uh, datorită impactului economic pe care îl are, nu doar în ce privește comerțul, cred că trebuie să includem acest tip de reflexie în acordurile pe care le dezbatem în acest moment cu țări terțe și cele pe care le vom dezbate în viitor. Deci trebuie să avem o politică coerentă cu tema vizelor, dar și în relație cu acordurile, după cum spun, pe care le negociem și le vom negocia pe viitor. Cred că aici se vorbește de o modificare și o simplificare a sistemului de acordare a vizelor, dar se spune că se va, va fi un risc asupra securității europene. Nu, astea sunt două teme diferite. Sunt alte proceduri sunt pachete diferite. Sigur că nu putem pune bariere în Uniunea Europeană și să um, punem bețe în roate acestor persoane care vor duce la o creștere economică. În ce privește turismul, o să vă mai spun ceva, sigur că această inițiativă va facilita intrarea mai multor turiști în Europa, însă trebuie să uh, Înțelegem, aici e vorba de cifre, de persoane care pot să ne viziteze și simplificăm acordarea vizelor pentru ei, însă întrebarea e, suntem pregătiți? sau nu, dacă nu putem uh, pune în practică așa ceva. Uh, spunea mă leg de ceea ce spunea domnul uh, ministru al Luxemburgului în această dimineață, dacă nu putem avea un sistem de transport coerent, dacă nu putem dezvolta și simplifica transportul cetățenilor în Uniunea Europeană, dacă nu suntem capabili să avem un cer unic care să faciliteze și situația cetățenilor țărilor terțe, deci, nu știu, să nu vorbim doar de vize ca un lucru izolat, ci să uh, cerem coerența cu celelalte uh, chestiuni care țin de transport și pe care le dezbatem aici. Deci să avem o viziune integrală. Pentru că doar din această perspectivă sunt sigură că vom putea să abordăm și alt tip de chestiuni, nu doar uh, cele care țin de Comisia de Transporturi, și, ci și cele care sunt uh, de competența altor comisii ale Parlamentului European. Deci voi încerca să fac anumite amendamente care să ne facă să vedem uh, tema vizelor uh, din punct de vedere general și nu izolat. Nu vorbim doar de aceste 90 de zile, că lăsăm, uh, bun, lăsăm aceste persoane înăuntru, dar apoi ce se întâmplă? Așadar, o perspectivă generală. Mulțumesc acum Claudia Țapardel, Maria Chilonan, Dubravka Șuița Izabela del Monte sunt pe lista mea. Deci, câte două minute pentru fiecare vreo. Doamna Claudia Țapardel. Mulțumesc, domnul președinte, dragi colegi, stimați raportori, dragă Ișvan, aș vrea să vă felicit pentru munca depusă până în prezent pe acest raport. Eu consider că este foarte important în condițiile în care sectorul de turism ocupă locul 3 în Uniunea Europeană în ceea ce privește produsul interbrut, lucru pe care de altfel îl știm cu toții foarte bine. Evident că, așa cum am, am discutat și în dezbaterea pe care a menționat-o Ișvan, știm foarte bine că în ceea ce privește acest proces de îmbunătățire și facilitare a vizelor, cifrele Comisiei Europene estimează că am avea profituri între 500 și 1 miliard de euro și cred că este foarte important acest lucru. În ceea ce privește reforma codului european de vize, este foarte clar și trebuie accentuat că va avea un impact foarte important asupra întregii economii europene și cred că Trebuie să avem în vedere acest lucru. Susțin abordarea generală a raportorului, care solicită în ambele opinii ca procedurile de aplicare și obținerea vizelor să fie cât mai flexibile, cât mai transparente și mai accesibile. Acest obiectiv, fără îndoială, poate atrage mai mulți turiști din afara Uniunii Europene și aici ne referim la China, India, Rusia, Arabia Saudită, Africa de Sud sau Ucraina. Unele dintre țări sunt și țări care au un potențial, turist, un uh, potențial financiar foarte mare de a veni și de a cheltui bani în uh, Europa și acest lucru este foarte important. De asemenea, susțin simplificarea aplicațiilor pentru viza, în special pentru solicitanții care sunt înregistrați deja în Visa Information System și cei care au obținut anterior vize cu intrări multiple și cred că este firesc din moment ce lucrurile au funcționat în ordine cu acești aplicanți să primească și să fie mai facilă acordarea vizelor pentru ei. Ceea ce aș vrea să subliniez este că avem nevoie să lucrăm de la început cu concepte bine definite. De exemplu, în etapa de depunere a documentelor, Trebuie să adoptăm criterii foarte clare care stau la baza definirii unei companii sau organizații ca fiind de încredere. Nu putem lăsa aceste definiții în baza interpretării subiective și nearmonizate ale autorităților consulare din statele membre și de aceea cred că o definire uh, Eh, la nivelul Uniunii Europene este mult mai corectă și ajută toate statele membre. De asemenea, costurile de aplicație pentru obținerea vizelor reprezintă o problemă și de asemenea reprezintă un element care poate încuraja după caz sau descuraja potențialii aplicanți, deci trebuie să ne concentrăm pe costuri și cred că acestea trebuie să fie cât mai scăzute posibil. Um, o ultimă idee pe care vreau să spun este că, deși înțeleg nevoia unei analize de impact în ceea ce privește sistemul și această reformă a codului vizelor, cred că aceasta va întârzia adoptarea pachetului și nu este în favoarea noastră. De aceea vă propun să explorăm modalități prin care putem accelera această analiză de impact și trebuie să evităm ca această procedură să devină un instrument de întârziere a prezentării unei propuneri din partea Comisiei. Mulțumesc tare mult! Danke sehr, jetzt Merja Kielen. Myös aku Maria Kiitokset puheenjohtaja. Kiitokset Istvanille olette tehneet. Mulțumesc Istvan și întregii tale echipe pentru toată munca pe care a depus-o la acest ă, document. Noi trebuie să hotărâm împreună în Uniunea Europeană dacă dorim să avem o politică a vizelor care să ne permită să tragem și beneficii de pe urma potențialului turistic al Uniunii Europene. Un punct de plecare ar fi ca cei cetățeni care doresc să vină în Europa să nu plece de la, să nu se plece de la ideea că ei sunt infractori, așa, din start. Nu, sigur că trebuie să funcționeze prezumția de nevinovăție, deci să nu avem politici de închidere a granițelor noastre, a frontierelor noastre, să nu împiedicăm uh, potențialii turiști să intre în Europa. Nu, ar trebui să schimbăm această optică. Uh, Australia și Canada, iată, vor permite asiaticilor să intre în țările lor, chiar SUA se gândește la o politică de vize cu intrări multiple pe termen lung și știm cu toții cât de strict uh, este politica de acordare a vizelor în SUA. Dacă politica noastră ar fi una care să fie uh, și mai constrângătoare, uh, Uh, față de acești turiști, în loc să ne gândim la evazioniștii fiscali. Dacă am avea o politică la fel de strictă și pentru cei care scot bani din Europa, atunci am avea bani că nici nu am mai ști ce să facem cu ei. Mulțumesc acum doamna Șuița. Mulțumesc, domnule președinte. Și dori să mulțumesc și domnului Uihei Uh, pentru uh, munca sa. Și, bun, după cum știți, eu vin din Croația, care încă nu face parte din uh, spațiul Schengen după 2 ani de, la 2 ani de căpătarea statutului de membru a Uniunii Europene. Deci noi am făcut cererea să uh, ne alăturăm sistemului Schengen, însă încă avem nevoie de viză pentru intrare în Statele Unite. Sigur că asta nu e o situație întâlnită în toate statele membre, uh, ci doar în alte cinci state membre ai căror cetățeni au nevoie de viză ca, uh, pentru Statele Unite, dar lăsând emoțiile deoparte, sunt de acord că ar trebui să avem o politică a vizelor foarte bine definită, Bun, trebuie să ne gândim la mai multe chestiuni, aspectul economic, de securitate, eu m-aș concentra asupra aspectului economic. Eh, sigur, turismul eh, este foarte important pentru economia noastră, este cel de-al, cel de-al treilea sector economic în ce privește PIB-ul în Europa, deci trebuie să facilităm sosirea turiștilor din țările terțe, mai ales din economii emergente, cum ar fi China, India, țările din Orientul îndepărtat. Uh, <clears throat> Deci cred că trebuie să simplificăm procedurile, însă sigur că avem nevoie de criterii clare, după cum se și propune aici. Uh, sunt anumite categorii, cum sunt uh, lucrătorii din domeniul maritim, uh, lucrătorii umanitari, ar trebui să se bucure de proceduri simplificate de asemenea, pentru că aici uh, este, vorbind de o cifră de 6 milioane, care este importantă și ar putea avea un mare impact asupra locurilor de muncă din Europa, deci nu putem neglija asemenea cifră. Sigur că trebuie să ne gândim la întregul fenomen al migrației, la situația actuală, la amenințările actuale legate de uh, migrație, uh, sistemul frontierelor inteligente trebuie îmbunătățit. Cred că am putea și noi să ajutăm ca acest raport să devină încă și mai bun prin amendamentele noastre. Mulțumesc! Mulțumesc și acum uh, doamna Izabela del Monte. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, uh, mulțumim și colegului Istvan pentru acest proiect de aviz, care cred eu că este unul complet, dar mai ales cred că merge în direcția corectă noi putem să o luăm pe o cale ce nu este doar posibilă, ci este chiar necesară. Astăzi vorbim uh, astăzi de, o destinație, de destinații europene uh, care din 50 și care mă rog, în procent de 52% uh, este vizitată tot de europeni. Dar nu este așa de simplu să devenim sau să rămânem prima destinație la nivel mondial, pentru că e adevărat că uh, turismul crește în cifre uh, și continuă să crească, însă competiția e acerbă, sunt și alte destinații la nivel mondial care ne fac mare concurență, deci eu treb- consider că trebuie să uh, ne jucăm cartea și propria competitivitate scăpând de birocrație. În general, filozofia unei activități legislative trebuie să fie simplificarea și reducerea costurilor. Deci asta trebuie să facem dând dovadă și de solidaritate, de flexibilitate, să ajutăm statele membre, mai ales dacă ne gândim la situația unor consulate care sunt prea îndepărtate. Sigur că în ce privește siguranța, ă, nu cred că e o problemă în acest caz, pentru că, din păcate, s-a văzut că teroriștii provin deja din propriile noastre țări. Cineva vorbea de China aici, da. Ă, se poate vorbi de o distanță excesivă, e necesar să existe zboruri directe, dar și de un, e necesar și un marketing mai eficient uh, al Uniunii Europene ca destinație mondială. Și în ce privește vizele cu intrări multiple de 10 ani, cred că e un fapt foarte pozitiv și cred că putem fi de acord pe toate temele raportului. Mulțumesc! Danke sehr. Wir sind ein bisschen in Zeitdruck, deshalb bitte ich. Vă mulțumesc că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. Aș ruga și comisia, reprezentanții comisiei să fie cât mai uh, uh, succinți. Doamna Iolanda Galego ca să luare cuvântul din partea Comisiei. Um, very briefly, firstly, thank you to, uh, to the rapporteur. Mulțumesc foarte pe scurt, mulțumesc raportorului și celorlalți membri pentru susținerea arătată propunerii Comisiei cu pachetul vizelor. Principal obiectiv și a fost menționat aici, e de a menționa politica noastră comună de acordare a vizelor, de a simplifica eliberarea vizelor și procedurile să fie mai rapide și armonizate pentru a atrage mai mulți uh, călători uh, legali și pentru a mai ajuta și consulatele. Propunerea ține cont și de dimensiunea economică, deci contribuie la generarea de creștere economică, inclusiv în relație cu turismul și sectoarele relaționate cu el și în același timp ține cont de unul din obiectivele primare ale politicii comune de acordare a vizelor și anume prevenirea migrației ilegale și salvgardarea securității spațiului Schengen. Deci Comisia trebuie să găsească un echilibru între aceste două obiective, securitatea, însă și nevoia de a facilita uh, situația turiștilor și călătorilor legal și să impulsionăm și creșterea economică. În ce privește uh, viza, uh, despre viza uh, a cărei uh, subiect face obiectul raportului domnului Uihei cu șederea de mai mult de 90 de zile. Trebuie să avem acum o abordare armonizată să trecem dincolo de acordurile bilaterale ale unor state membre, uh, ca să nu se aplice regulile în mod diferit uh, acelorași cetățeni uh, care practic sunt tot cetățeni europeni, dar asta în funcție de acordurile bilaterale ale statelor membre cu țări terțe. Așadar, propunerea este echilibrată, salutăm comentariile făcute mai ales de raportor în legătură cu Uh, Viza în legătură cu amendamentul propus, cu uh, clarificarea noțiunii de instituție, de companie organizațională, dar trebuie să vedem, poate că e nevoie de o, de o uh, formulare mai precisă și sper că o vom găsi la negocieri în legătură cu îngrijorările privitoare la securitate. Um, da, au exprimat asemenea îngrijorări dar uh, s-a spus aici că și propunerea conține toate elementele pentru a garanta securitatea spațiului Schengen și condițiile pentru a obține acest nou tip de viză sunt mai stricte decât până acum, decât pentru uh, viză de scurtă ședere. Deci credem că salvgardarea uh, securității în cazul vizei de circuit, salvarea securității e garantată. Credem că și în legătură cu uh, registrul, uh, abordarea e una echilibrată. Dacă e vorba de persoane care deja au fost înregistrate și au cerut vize anterior, atunci sigur că e mai ușor de a acorda vize acestor persoane și nu se pune uh, sub întrebare uh, siguranța? În ce privește poziția Comisiei Libe, Comisia cred, Europeană crede că uh, tipul acesta de vize despre care vorbea Comisia Libe se referă la Uh, vizele de natură umanitară se referă la alt tip de persoane, nu e vorba de turiști, ci de persoane care cer azil și care vor sta mai, mai, o, un timp mai îndelungat pe teritoriul european. S-au propus amendamente de raportor. Aici Comisia a propus uh, reprezentare obligatorie. Asta înseamnă că toți cetățenii țărilor terțe își pot uh, face cererea în țările de reședință ca să nu călătorească în alte țări, cum se întâmplă acum pentru că sunt uh, din țări în care nu există reprezentanța unui stat membru, de se facilitează procedura de cererea vizei, apoi sunt furnizorii de servicii externe care aduc mai aproape consulatele de solicitanți. Iată, o, nu e vorba de ultimă resursă, însă este o nouă posibilitate și Comisia de asemenea propune și reguli mai stricte de monitorizare a operatorilor externi și apoi perioada pentru uh, solicitare mm, care se propune a fi extinsă de până, până la șase luni, deci de la trei la șase luni. Poate ar fi ceva excesiv, pentru că ar fi un termen prea îndelungat pentru a evalua situația solicitantului. Situația asta ar putea schimba din punct de vedere financiar. E o, e o perioadă prea lungă. Dar sunt doar comentarii preliminare. Cu acestea vă mulțumesc pentru amendamente și sugestii și uh, pentru raportul care va ajuta pachetul comisiei. Mulțumesc și acum din nou raportul domnul Uhei. Mulțumesc uh, și mulțumesc și colegilor, mulțumesc pentru susținere, mulțumesc pentru sugestii. Portugalia, Spania, Finlanda, Italia, cu alte cuvinte, țări care aparțin de spațiul Schengen. Și iată și membrii ai grupelor, dar ai diverselor grupuri politice, dar toate, toate aceste grupuri sau toți reprezentanții lor și-au declarat aici susținerea. mulțumesc lui Claudiu, de exemplu, uh, Uh, îi mulțumesc Claudia, îi mulțumesc Dubrav, că îi mulțumesc pentru contribuțiile din România, din Croația, iată state care nu se află în spațiul Schengen, uh, eu nu sunt maghiar și cred că e important să se extindă spațiul Schengen, pentru că astfel, într-adevăr, vom, vom avea o Europa unită. Deci mulțumesc pentru toate contribuțiile. Acum, uh, website-ul da, e bine că v-ați referit la chestiunea asta și la chestiunea solicitării uh, de vize pe internet. Sigur, voi accentua acest punct în lunile care vor veni. Sunt de acord și cu domnul Dalton. Bun, nu am de reliefa prea mult acest aspect, dar aveți de toate, trebuie să avem claritate în întregul sistem, să avem securitate, să avem un sistem sigur, cu alte cuvinte. Sistemul să fie fiabil, să fie sigur. Sunt complet de acord cu dumneavoastră. E chiar o premiză a, a, a întregii mele activități. Și încerc să evit însă folosirea securității ca o scuză ca să nu profităm de această posibilitate. Cred că ar fi o problemă dacă s-ar întâmpla așa ceva, să nu căutăm uh, acest alibi. Așadar, din nou mulțumesc în ce privește mm, schimbările uh, propuse de mine, sigur că orice comentariu sau sugestie este uh, binevenită. Până în data de 8 septembrie, sper că vom și primi sugestii. Voi fi în vacanță, dar mă voi afla în Ungaria, voi rămâne în contact cu domnile voastre, vă, îmi puteți scrie, putem comunica, să, să spuneți asta și colegilor și în septembrie vom uh, duce această bătălie pentru Comisia de Transportul. Cred că și reprezentanții altor organizații care ar fi putut fi astăzi, poate că nu sunt aici din cauza pauzei de vară. Și cu asta vă mulțumesc. Vă mulțumesc. 8 septembrie este termenul limită de depunere a amendamentelor. Votul în comisie va avea loc pe 13 octombrie, după care vom ajunge și în plenară. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, prezentarea de către Curtea de Conturi a raportului special privind căile navigabile interioare și ne bucură faptul că raportoarea din partea Curții de Conturi, doamna Ivanova a venit alături de noi și care o să-i dau cuvântul, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați membre. Uh, trebuie să vă mulțumesc din nou pentru buna pronunție în limba germană, sunt domn președinte. Stimați membrii, vă mulțumesc pentru această invitație. Este întotdeauna o plăcere pentru mine să vin în această comisie. În urmă cu câteva luni v-am prezentat raportul special privind transportul urban și astăzi mă bucură faptul că pot să discut împreună cu dumneavoastră un alt raport deosebit de important privind căile navigabile interne, faptul că nu s-au înregistrat uh, îmbunătățiri importante din anul 2001. Știți foarte bine că căile navigabile interne reprezintă una din cele mai importante trei modalități de transport în Europa, mai mult de 30.000 de kilometri de asemenea căi navigabile de importanță importanță. O singură uh, navă pe un fluviu poate înlocui sute de camioane pe străzi și poate contribui la reducerea traficului, uh, emisiilor și accidentelor. Tocmai de aceea, din 2001, Comisia Europeană a promovat acest mod de transport și a identificat uh, problemele și legăturile lipsă în calea acestui mod de transport. Au fost alocate 747 de milioane de euro de la programul TNT între anii 2007-2013 pentru studii și pro- proiecte de infrastructură. Obiectivul acestor finanțări a fost de a îmbunătăți condițiile de navigabilitate prin uh, mărirea înălțimii podurilor, Uh, și prin consolidarea cooperării între autoritățile naționale din diferite state membre. Obiectivul acestui audit de performanță efectuat de noi a fost a evaluat dacă uh, strategiile de transport a mărfurilor pe căile navigabile interne au fost puse în aplicare în mod eficace în Uniunea Europeană. Am selectat drept urmare ce proiecte din Belgia, Republica Cehă, Germania și Ungaria. 88% din uh, cheltuielile care au mers înspre aceste căi de navigare internă au fost implementate în aceste patru țări. În plus, auditul a inclus și o revizuire a documentelor politice și strategice din anul 2001. Am discutat cu actori relevanți, am făcut evaluări și analize a datelor, proiectelor și am revizuit uh, indicatorii principali uh, care țin de navigabilitate. Care au fost rezultatele acestui uh, audit? În general am considerat că obiectivul îmbunătățirii navigabilității nu a fost atins. Din anul 2001, ponderea uh, căilor navigabile interne a sporit de la 6,4 la 6,7%, însă nu considerăm că există vreo dovadă care să lege această îmbunătățire cu intervenția Uniunii Europene. Din anul 2006 doar un număr uh, redus de deficiențe au fost uh, eliminate și probabil ar trebui să mai treacă 60 până la 70 de ani pentru a răspunde toate uh, problemele identificate de comisie. Problemele identificate um, există și vor exista pentru că deficiențele nu vor fi îndepărtate în viitorul apropiat. Doar unul din 10 proiectele auditate au avut potențialul de a contribui la, depă- la depășirea acestor obstaco- obstacole, pentru că, după cum am spus, uh, deficiențele uh, din apropiere nu vor fi îndepărtate în uh, viitorul apropiat. Din cele trei proiecte rămase, doar două dintre ele erau, aveau legătură cu turismul și nu identificau deficiențele ca o problemă. În ceea ce privește strategiile de la nivel european, am concluzionat că aceste strategii nu s-au bazat pe, analiz, pe analize robuste necesare, ceea ce a dus la situația în care beneficiile potențiale a actualizării infrastructurii din punctul de vedere al mutării traficului de pe căi rutiere pe căi navigabile interne nu au fost cunoscute. În plus, nu au fost stabilite obiective precise în ceea ce privește împărțirea transportului între căi rutiere și căi navigabile interne. În al doilea rând, am concluzionat că strategiile Uniunii Europene nu au ținut seama în totalitate și nu au răspuns uh, următoarelor uh, obstacole cheie. Inconsistențele, incoerența între diferitele strategii ale statelor membre, nu au ținut seama de uh, lipsa de finanțare în acest domeniu, nu au ținut seama de conflictul între necesitatea de a proteja mediul înconjurător și de necesitatea de a dezvolta mai mult căile navigabile din Uniunea Europeană și, în urma acestor rezultate, am formulat două recomandări principale care răspund celor două aspecte principale identificate de raportul nostru. Pentru a îmbunătăți eficacitatea finanțării în Uniunea Europeană a acestui tip de transport, am recomandat ca statele membre să uh, treacă la o acțiune de stabilire a priorităților necesare și Comisia ar trebui să financeze proiectele care elimină uh, deficiențele. Pentru a îmbunătăți coordonarea între statele membre, am recomandat ca Comisia Europeană să analizeze potențialul de piață și beneficiile uh, aduse de aceste căi navigabile interne și să coordoneze statele membre când vine vorba de punerea în aplicare a rețelei uh, centrale TNT și să consolideze temeiul juridic tocmai pentru a lărgi uh, cerințele de raportare în legătură cu statutul navigațional al acestor căi de transport interne și, de, și să ceară statelor membre să elaboreze planuri de întreținere a acestor căi navigabile interne într-un mod mult mai coordonat. Considerăm că doar așa se va ajunge la un uh, transport mult mai eficient pe aceste căi navigabile interne. În urmă cu câteva săptămâni am purtat o dezbatere foarte interesantă la Comisia de control bugetar al Parlamentului European tocmai pe această temă. Văd că raportorul de la Comisia Conte este prezent și aș dori să felicit pentru munca sa. Sper că și raportul nostru va fi util pentru dumneavoastră în procesul dumneavoastră decizional și aștept cu nerăbdare o dezbatere foarte rotnică. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru această prezentare. Mi se pare foarte bine că se facă asemenea analize ca aceasta și că aceste analize sunt și discutate. Din păcate, noi nu mai suntem atât de mulți prezenți astăzi, însă cei care au rămas sunt foarte interesați de această temă și dau cuvântul domnului Van de Camp, în primul rând. Mulțumesc, domnule președinte. Van de EVP, mevrouw Ivanova. Aș dori să, să mulțumesc fostei eh, colege din partea PPE-ului, doamna Ivanova. Ne bucură faptul că ați venit alături de noi. Însă, trebuie să recunosc că de fiecare dată prezența dumneavoastră nu mă face foarte fericit. Aceasta este natura uh, activității noastre, activității Uniunii Europene. Uh, și data trecută, doamna Ivanova ne-a prezentat un raport foarte critic în legătură cu mobilitatea în orașă. Și acum, din nou, mm, am asistat la o predică legată de ce ar trebui să facem pentru a îmbunătăți căile navigabile interne. Desigur, aceasta este sarcina Curții de Conturi uh, Europene de a examina lucrurile în mod critic Însă, ați spus deja de la, din, de la bun început, dacă am uh, nu este soluția nu este doar cheltuirea um, cheltuirea mai multor bani. Trebuie ca toată lumea să își uh, asume uh, responsabilitățile. Nimeni nu se interesează, din păcate, însă de responsabilități. În presa din țările de jos, în urmă cu câteva luni, a apărut un raport care a atras atenția asupra sa. Vedem că în foarte multe state membre există prea multe proiecte de mici dimensiuni și că nu se creează legăturile transfrontaliere necesare. ce înspăimântat, nu știu dacă am înțeles eu lucrurile bine, dar doamna Ivanova cred că a spus s-a referit la proiectele care au legătură cu a, rețeaua TNT. Cred că studiul dumneavoastră a fost efectuat după ce a fost adoptat regulamentul TNT. Pentru că dacă este face trimiterea la proiectele TNT, atunci, într-adevăr, am făcut lucrurile în mod greșit. Pentru că grupul politic PP a plecat de la premisa că este vorba de perioada înaintea priorităților tente și că între timp lucrurile s-au îmbunătățit cu coridoare clare, cu stabilirea clară a priorităților, a Uh, în această dimineață am discutat despre revizuirea la mijlocul mandatului, despre Cartea Albă și um, uh, faptul că s-a înregistrat o, un progres de la 6,4 la 6,8 cu mutarea transportului pe aceste căi navigabile interne. Cred că uh, explicația, motivul acestui progres este unul pur economic și aș dori să vă întreb următoarele. Sper că studiul dumneavoastră s-a referit la perioada înaintea, dinaintea adoptării regulamentului TNT. Și aș dori să vă întreb dacă Curtea de Conturi va continua să monitorizeze această situație. Este frumos să primim un asemenea raport uh, din care putem trage anumite învățăminte dar ar fi important ca această temă să rămână una de actualitate, deci acest raport uh, să fie urmat de alte rapoarte. Concluziile acestui raport sunt clare, le pot accepta. Aștept cu nerăbdare reacția Comisiei Europene, dar mă simt și eu corresponsabil pentru această situație. Mă întreb însă dacă um, acestea ar fi cele, cele două întrebări. Este vorba de perioada dinaintea adoptării regulamentului TNT și veți monitoriza în continuare această, uh, această temă. Mulțumesc. Doamna Chilina are acum cuvântul. Arvoisa puheenjohtaja, kiitokset tästä. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă mulțumesc și pentru acest uh, raport, care cred că ne demonstrează că noi, cei din Parlamentul European, trebuie să ne privim în uh, oglindă, să vedem dacă banii alocați de noi au fost uh, folosiți într-un mod uh, rezonabil sau nu. Obiectivul nostru comun este de a avea un uh, sistem de transport comun care să nu fie prea uh, fărâmbițat, însă vedem că nu am reușit să atingem acest obiectiv prea bine. știu că pentru colegul nostru Wim van de Camp, căile navigabile interne sunt importante și Aș dori să îl uh, sprijin din uh, stânga spectrului politic european. Cred că putem găsi modalități prin care banii contribuabililor europeni să fie folosiți în mod rezonabil, tocmai pentru a ne îmbunătăți uh, modalitățile de transport pe viitor, inclusiv căile navigabile interne. Domnul Novakov are cuvântul acum. Uh, Misilan Ivanov, that obviously... Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și doamna Ivanova pentru acest raport pe care l-a discutat și la Comisia de Control Bugetar. Cred că acest raport nu este doar un document redactat de Curtea de Conturi, ci este un steguleț fluturat în fața ochilor noștri, care ne atrage atenția asupra acestui domeniu important din politica de coeziune. În ultimii 10 ani au fost cheltuiți mai mult de un miliard de euro pentru a îmbunătăți această rețea și se pare că există în continuare foarte multe blocaje, majoritatea cauzată de lipsa de comunicare și de coordonare între statele membre. Deci este evident că avem nevoie de o mai bună coordonare, avem nevoie de mai multe proiecte aprobate Uh, pentru că sunt legate de rețeaua centrală TNT sau sunt legate de planuri uh, existente deja în state membre. Și aș dori să vă dau același exemplu pe care l-am dat în uh, Comisia de Control Bugetar pentru a îmbunătăți o parte a unui râu. Pentru că atunci când discutăm despre căile navigabile uh, interne, uh, înseamnă că trebuie să adâncim, să lărgim cursul unui râu, trebuie să înălțăm podurile pentru a permite navelor mai mari să, să treacă pe sub ele. Dar, din păcate, aceste lucrări nu se întâmplă în toate statele membre prin care trece un uh, râu. Uh, la fel se întâmplă cu traficul aerian. Încarci un avion cât mai mult, acesta decolează, dar apoi nu mai are unde să aterizeze, deci este un zbor inutil până la urmă. And, and probably increasing the deci trebuie să ne coordonăm mult mai bine și probabil Comisia Europeană trebuie să aibă un rol mult mai important în aprobarea acestor proiecte să încurajeze statele membre să se coordoneze mai bine, să cheltuie banii de la TNT și de la Facilitatea pentru Conectarea Europei și eu sper că acest raport ne va ajuta să îmbunătățim nu doar acest sector al politicii de coeziune, ci în toate domeniile care depind de fondurile de, co- de coeziune. Vă mulțumesc, domnul președinte. M-am trecut și eu ca ultimul vorbitor pe lista vorbitorilor, pe mine nu mă miră acest uh, raport. Experiența mea îmi uh, arată că se visează foarte mult în acest domeniu, că nu se înțelege care este realitatea și că nu se înțelege faptul că realitățile s-au schimbat în ultimii 20 de ani. 80% uh, din uh, acest uh, transport în Europa se desfășoară pe Rin, de exemplu, un fluviu larg care face legătura cu uh, Oceanul Atlantic și cred că 80% din fondurile cheltuite sunt risipite, de fapt, pe proiecte care nu au cum să funcționeze. În Germania, transportul pe căile navigabile interne a scăzut de la 20%, ponderea acestea a scăzut de la 20% la 8%. Și acum auzim că în restul Europei, de fapt, această pondere este de aproximativ 6%. De ce ne aflăm în această situație? Ei bine, rețeaua acestor căi navigabile interne nu este suficient de, suficient de densă și că Uh, nu întotdeauna există premisele naturale care să permită un asemenea transport. Și atunci visăm că putem adânci, lărgi Elba, Dunărea și așa mai departe. Și mi-aduc aminte că se visa în urmă cu câțiva ani despre posibilitățile de a naviga pe Dunăre de la Ingolstadt până, în, uh, până, pe, Marea, până pe Marea Neagră. Uh, de curând am uh, uh, parcurs 100 de kilometri în lungul Dunării și în fiecare zi uh, am văzut trei nave. Și cred că foarte puține din, din vasele care ar putea naviga pe Dunăre nu fac acest lucru. Cu toate acestea, visăm că trebuie să dezvoltăm mai mult Dunărea ca și cale navigabilă internă. Însă toată lumea insistă că trebuie să creăm aceste legături cu mările și cu oceanele și facem acest lucru de 30-40 de ani și nu se întâmplă acest lucru. Și pot să vă spun din Germania, din exemplu Germania, de ce nu se întâmplă. Pentru, pentru fiecare vas intern din Germania sunt angajați uh, trei persoane în în administrație și aceste persoane întotdeauna inventează noi proiecte. Și tocmai de aceea uh, politicienii nu sunt de acord și nu pot să impune, să impune funcționarilor să se ocupe de lucruri reale și tocmai de aceea am ajuns la această situație ridicolă. În plus, acest sector se bucură de avantaje fiscale importante. Nu, nu plătesc, nu se plătesc, de exemplu, impozite, accize pe combustibilii folosiți și așa mai departe. Și trebuie să înțelegem care este situația. Și vă mai dau un exemplu din Berlin. În momentul în care a căzut zidul din Berlin, am dorit să ne legăm de Oder, de Elba și așa mai departe și uh, senatorul responsabil cu transportul din Berlin a s-a referit la extinderea ecluzelor din Berlin, chiar dacă nu a fost un lucru necesar în momentul respectiv, a spus că este vorba de o investiție în viitor și uh, reprezentantul uh, navigatorilor uh, a venit și a spus că aceste ecluze sunt importante pentru că Um, ar fi importantă pentru legătura uh, cu Polonia și pentru a permite navelor respective să circule cu 160 de km pe oră. Și apoi aș mai aminti visul canalului uh, între Rin și uh, Dunăre. S-a prevăzut s-au prevăzut anumite, anumite cifre, un impact uh, al acestui proiect și uh, ar fi fost un proiect imens care dacă ar fi, ar fi costat doar 10% din cifrele inițiale, oricum ar fi fost imens. Și până la urmă, consecin, singura consecință pozitivă acestui proiect a fost pista de biciclete care a rămas uh, știți că eu sunt un fan al bicicletelor și mă bucur acest lucru, însă pista respectivă ar fi putut fi construită cu bani mult mai puțini. Deci cred că trebuie să vedem care este realitatea și să renunțăm la vise și la iluzii. Cred că putem, ar trebui să punem punct acestor iluzii, pentru că avem nevoie, avem nevoie de bani pentru proiecte mai importante și cred că ar trebui să mergem în această direcție. Drept urmare, vă mulțumesc pentru această prezentare și aș dori să dau cuvântul Comisiei. Domnule Onidi, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc și pentru remarcile dumneavoastră. Desigur, în urma discursului dumneavoastră, Vă garantez că va urma un uh, raport de monitorizare din partea Curții de Conturi, tocmai pe această temă, pentru că ne-ați ilustrat atât de bine uh, dezbaterea privind căile navigabile interne, încât cred că merită să dedicăm timp în continuare acestei teme. Trecând acum la o notă mai serioasă, Așa cum am spus uh, în dezbaterea din Comisia pentru Control Bugetar, raportul mi se pare unul foarte bun. nou nu ne place titlul, însă titlul este adesea mai degrabă mass media, cred, uh, și se alege un titlu care nu are nicio legătură cu fondul raportului. Cred că rezultatele acestui raport sunt bune, sunt atât de bune încât am anticipat uh, într-o anumită măsură un număr de aspecte. Este adevărat că proiectele analizate nu au fost uh, proiecte exclusiv TNT, doar câteva dintre acestea sunt proiecte TNT și cred că curtea a apreciat în mod pozitiv proiectele care se desfășoară în contextul uh, rețelei TNT. Însă, într-adevăr, coordonatele geografice s-au schimbat prin noul sistem TNT și prin noile fonduri regionale există o posibilitate oferită tuturor statelor membre de a-și uh, pregăti master planurile proprii. Cred că principalul punct de critică referitor la faptul că a, lipsat, a lipsit o coordonare în trecut ține de trecut. Uh, împreună cu colegii de la DG Regio, cred că trebuie să dăm dovadă de seriozitate, să folosim la maxim și în mod cât mai eficace fondurile existente. Cred că aceasta Cred că una din principalele concluzii ale acestui raport a fost nu că banii au fost ar fi fost folos, cheltuiți uh, în mod abuziv, ci că ar trebui să uh, investim mult mai rațional banii în, uh, în acest domeniu. Și domnule Van de Camp, vă promit că vom răspunde elementelor precizate în acest raport și împreună cu membrii acestei comisii, împreună cu reprezentanții Curții de Conturi, ne vom asigura că vom răspunde tuturor acestor recomandări. Vă mulțumesc, însă ultimul cuvânt îi revine doamna Ivanova. For all the valuable comments. Vă mulțumesc, mulțumesc tot, pentru toate comentariile făcute. Acestea ne ajută și pe noi să ne îmbunătățim. Prin urmare, domnule Van Den Kamp, vă mulțumesc pentru critici. Ultima dată mi-amintesc că ați spus că vă temeți că ați fost prea drăguț. Bun. Oricum, accept uh, critica și critica comisiei. Poate că titlul nostru, raportului nostru este puțin prea negativ. Noi încercăm să ajutăm, nu vrem să fim negativi de dragul negativismului, ci încercăm să venim cu atitudine constructive și să uh, semnalăm slăbiciunile și să-i ajutăm pe decidenți să elimine aceste slăbiciuni. Acum, uh, întrebările dumneavoastră. Nu doar uh, proiectele TNT au fost analizate de către noi, ci și cele RDF. Perioada analizată a fost 2007-2013. Uh, uh, în unele cazuri analiza încă nu s-a încheiat. Uh, așteptăm încă rezultate, deci perioada a fost acoperită a fost una lungă. Nu ne-am gândit neapărat să venim cu un raport suplimentar pe tema aceasta, dar acum, în urm, urm, ca urmare a dezbaterii curtate astăzi, îmi dau seama că n-ar fi o idee rea liniile directoare din 2010 suntem în, uh, conștienți de faptul că nu sunt obligatorii, nu erau obligatorii pentru statele membre. Acum noile reguli TNT uh, sunt uh, incluse într-un regulament, prin urmare devin obligatorii pentru statele membre. Ca urmare a acestui regulament, Comisia a creat aceste coridoare, rețeaua cheie, coordonatorii coridoarelor, etc. Prin urmare, uh, se preconizează noi studii, chiar uh, până la mijlocul anului 2015, care să includă și alte aspecte, precum analiza pieței. Dar noi, până la urmă, constatăm dovezile, faptele. Noi uh, urmează în continuare să vedem uh, evoluțiile acestea noi, să le analizăm și s-ar putea să venim cu un raport suplimentar. Doamna Chilunan s-a referit la obiectivele comune și piesele mici. Tocmai asta este slăbiciunea uh, dezectată de către noi. Nu există o abordare integrată. Există probleme pe aici, pe acolo. Mi se pare că nu există comunicare, colaborare, cooperare între diferitele state membre pentru rezolvarea într-o manieră integrată a tuturor acestor probleme. Dumneavoastră, domnule președinte, vorbeați despre rețeaua care nu este prea densă și despre dificultățile implicate de extinderea acestei rețele. Sunt într totul de acord cu dumneavoastră. Tocmai de aceea, printre altele, recomandăm statelor membre să prioritizeze acele căi navigabile interioare care aduc, care pot aduce efecte imediate. Iar Comisia Europeană, de asemenea, este rugată să investeze doar în acele proiecte care pot uh, rezolva într-o manieră integrată problemele constatate în domeniul uh, transporturilor. Vă mulțumesc pentru interesul de care ați dat dovadă și aștept dezbaterile suplimentare. Vă mulțumesc. Poate îmi permiteți un uh, comentariu. Comisia a criticat titlul, dar nu conținutul raportului dumneavoastră. Conținutul uh, ne mulțumește pe, no- pe toți uh, Conținutul este unul bun, uh, prin urmare nu e neapărat o critică prea mare a aceea că titlul nu este cel mai bun. Uh, și în al doilea rând, eu sunt profesor de meserie. Din greșeli se învață. Uh, prin urmare, raportul dumneavoastră este unul bun, pentru că enumerează toate rateurile. Un bun Uh, elev ar analiza eșecurile și s-ar asigura că pe viitor ele nu se vor repeta. Pentru că este ultima ședință înainte de vacanță, dați-mi voi acum să vă spun că vă urez o vacanță plăcută, sper să vă bucurați de vremea frumoasă din Europa sau de Aiurea și ne reîntâlnim din nou, din nou pe 31 august la ora 17. Suntem prima ședință care se reunește, uh, comisie care se reunește după vacanță. Vă mulțumesc, toate cele bune!